Uh, Stimați colegi, începem cu o mică întârziere și începem cu punctul 5 al ordinii de zi. Este un schimb de vederi cu un specialist uh, în problemele Caucazului de Sud, domnul Semnebi, și cu Pierre Morel, reprezentant special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia și Asia Centrală. Deci cei doi uh, oaspeți ai noștri vor acoperi problematica din zonă și le spun bun venit domnilor Semnebi și Morel și începem cu domnul Morel. Nu, mă scuzați, cu domnul Semnebi și după aceea cu domnul Morel. După aceea vom uh, avea runda de întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru mine este o plăcere să fiu aici pentru a patra oară în fața acestei comisii. Și voi începe referindu-mă la războiul dintre Rusia și Georgia în august, pentru că a fost uh, evenimentul care e definitoriu de la anterioara mea prezentare. Și pot să spun cu satisfacție că Uniunea Europeană a avut o contribuție în aplanarea acestui conflict și în a pacifica regiunea și trebuie să ținem seama de faptul că această regiune a Caucazului are o importanță deosebită pentru Uniunea Europeană. Iar în cadrul parteneriatului nostru cu țările din răsărit, este clar că angajamentul nostru trebuie să rămână ferm. Rămân însă probleme la care trebuie să găsim răspunsuri pentru activitatea noastră viitoare, dacă este cazul să ne angajăm și mai mult, să cerem mai multă încredere, să uh, oferim uh, mai multă susținere trebuie să ne să strângem relațiile cu Georgia sau trebuie să încurajăm uh, inclusiv relațiile cu Rusia. Este foarte important ca toate aceste probleme să fie în atenția noastră când elaborăm strategia pentru această regiune. Implicațiile acestui război uh, trebuie în continuare să fie pe deplin analizate, dar uh, este clar că intervenția trupelor rusești în Georgia au demonstrat vulnerabilitatea regiunii. Armenia um, are două treimi din uh, traseul uh, schimbului de mărfuri comercial prin Georgia și ca atare a avut și ea de suferit datorită situației pentru că um, aceste căi ale comerțului au fost um, periclitate. Există deci o vulnerabilitate a zonei uh, și uh, um, există în clipa de față un angajament al inginerilor din Armenia și Azerbaijan în a ajuta Georgia să se refacă după conflict. Um, s-au făcut pași în ce privește Nagorno-Karabakh, relațiile dintre Armenia și Azerbaijan Uniunea Europeană joacă evident un rol important în susținerea acestor eforturi, în deschiderea granițelor și în transportul de mărfuri în această regiune, în eforturile de a stimula stabilitatea în zonă. Evenimentele dramatice din Caucasul de Sus au demonstrat importanța acestei regiuni pentru Uniunea Europeană. În ce privește problemele interne din această zonă, problemele legate de guvernanță, alegeri, respectarea drepturilor omului, eh, au existat și aici fluctuații în toate cele trei eh, state menționate. Am purtat un dialog cu cele trei guverne din cele trei țări menționate în ce privește construcția instituțiilor democratice, în ce privește legislația electorală, managementul, guvernanța și libertatea mass media. Acestea au fost în principal subiectele anului trecut pentru că a fost un an de alegeri în zona Caucazului de Sud. Uh, iar noi uh, am participat la monitorizarea alegerilor în uh, întreaga regiune. Având în vedere eforturile de monitorizare pe care le-am făcut, uh, concluziile au fost că în toate cele trei statele este necesară o Uh, îmbunătățire a legislației electorale, pentru că s-au uh, pierdut anumite uh, ocazii în ce privește îndeplinirea obligațiilor care ar decurge dintr-o guvernanță democratică. Există încă un deficit de democrație. Voi începe cu Armenia. Alegerile din 2008 au fost marcate de situații conflictuale, oponenții au fost uh, arestați, uh, au existat chiar 10 decese în zonă. Ca tare, uh, avem motive să rămânem îngrijorați. Eu m-am angajat în favoarea punerii în libertate a deținuților politici și am încurajat autoritățile să implementeze rezoluțiile Parlamentului European și ale Consiliului Europei. Guvernul armean are o echipă economică puternică care a dezvoltat un program de reforme ambițioase, a întreprins pași pentru reformarea administrației, inclusiv în ce privește aspectele uh, fiscale. Din păcate, uh, uh, numărul consilierilor în acest domeniu din partea Uniunii Europene încă nu este suficient de mare. În timpul conflictului, autoritățile armeniene au uh, asistat persoanele care doreau să se refugieze din Georgia, uh, au înlesnit acordarea de vize pentru cetățenii care doreau să părăsească această țară. Iar un rezultat al conflictului dintre Rusia și Georgia a fost uh, faptul că relațiile dintre Armenia și Turcia, mai ales pe plan militar, au cunoscut o turnură pozitivă au avut loc discuții bilaterale și uh, au existat și inițiative în domeniul uh, societății civile ca urmare a acestor evenimente. În Azerbaijan, autoritățile azere și-au exprimat interesul în a fortifica relațiile cu Uniunea Europeană ca urmare a crizei din Georgia. În special, Azerbaijan dovedește un interes puternic în ce privește uh, coridorul uh, prin Marea caspică și a facilitat și dialogul între Turcia și uh, Turkmenistan pentru acea uh, conductă transcaspică. După război, una din contribuțiile cele mai importante în stabilizarea regiunii a fost uh, angajamentul de a furniza Georgiei gaze naturale. Alegerile prezidențiale din Azerbaijan care uh, au fost boicotate de o mare parte a opoziției, au fost destul de bine organizate, chiar dacă nu s-au îndeplinit toate standardele democratice în ce privește pluralismul. Iar pe 18 decembrie, Parlamentul a Uh, hotărât să renunțe la uh, prevederea de două mandate pentru uh, același președinte. În ce privește drepturile omului și mass media, imaginea este mixtă în Azerbaijan. S-au făcut mici progrese ca implementarea unei cazuistici preluate inclusiv din instanțele europene dar pe 13 decembrie Consiliul Național de Radio și Televiziune a decis să nu prelungească licențele de difuzare pentru radiodifuziorii străini. Uh, Uniunea Europeană consideră această decizie un impediment în a stimula pluralismul. În legătură cu Nagorno-Karabakh nu am multe de spus dar uh, pe 2 noiembrie la Moscova s-a făcut o declarație în care cele două părți implicate în conflict au acceptat uh, consilieri și observatori pentru un an. Imaginea rămâne însă contradictorie. S-au făcut declarații de ambele părți în hotărârea de a se reține de la utilizarea forței și avem, din păcate, însă, relatări uh, că uh, există în continuare manifestări de violență în zonă. În ce privește Georgia, situația internă, economică și politică este pentru un moment stabilă, dar aș spune că este destul de fragilă. Criza economică care afectează Georgia printr-un efect combinat al uh, crizei postconflictuale și al crizei economice uh, este un fenomen lucrurile s-ar putea schimba uh, în sensul unei deteriorări a situației. Georgia a avut alegeri prezidențiale, parlamentare și regionale în anul trecut și deoarece nu s-a ajuns la un consens în legătură cu uh, o serie întreagă de probleme eh, prioritare eh, ale scenei politice, eh, cred că lucrurile trebuie urmărite. În ce privește Oseția de Sus, cred că și Pierre Morel se va referi mai amănunțit la această regiune. Uniunea Europeană joacă un rol important în demersurile de stabilizare a zonei chiar um, ajutându-i pe cei care își asumă responsabilități să își ducă la îndeplinire mandatul. Pentru a mai există, bineînțeles, uh, situații uh, îngrijorătoare, înzorătoare, îngrijorătoare, la care însă, desigur, Pierre Morel uh, se va referi, poate și în legătură cu o viitoare prezență internațională. Uniunea Europeană este unul din trei participanți la misiuni, misiunile internaționale și avem în vedere în continuare obligațiile care decurg din aceste angajamente. Împreună cu alți interlocutori am încurajat autoritățile din Georgia să analizeze evenimentele din august anul trecut și să ținând seama și de rezoluția Parlamentului European să se deruleze acolo investigații naționale, dar și Uniunea Europeană a declanșat și investigații proprii Uh, este o echipă independentă care urmează la finele anului 2009 să își prezinte concluziile. Au existat uh, activități și înainte de izbucnirea războiului din august anul trecut, în sensul de a exercita o influență europeană în această zonă în uh, avantajul integrității teritoriale a Georgiei. Trebuie în continuare să uh, vedem uh, care poate fi situația acestor teritorii ocupate în zonă în perspectiva dorinței de independență teritorială a statelor din zonă. Deci, există în continuare subiecte care preocupă la modul direct Uniunea Europeană. Nu putem lăsa această zonă izolată. Um, trebuie să ne găsim parteneri puternici în regiune. Bineînțeles că Rusia și Turcia sunt parteneri puternici în această regiune, dar trebuie să uh, căutăm uh, platforme pentru o bună înțelegere, pentru a produce sinergii în regiune. Vor exista de altfel și întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți reprezentanții uh, regiunii, inclusiv în ce privește coridorul de sud uh, pentru furnizare de energie Uniunea Europeană trebuie să stimuleze și dialogul cu Turcia pentru această platformă energetică care va traversa Caucazul de Sud. Și eu cred că data viitoare, când mă voi prezenta în fața acestei comisii, voi putea prezenta și noutăți în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Sornevi pentru această prezentare și voi da cuvântul domnului Morel pentru a ne vorbi mai detaliat despre Georgia. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt foarte bucuros să am ocazia să iau cuvântul în fața comisiei în această calitate suplimentară de reprezentant special în uh, criza din Georgia și în cadrul misiunii mele pentru zona Asiei Centrale, au existat și misiuni ad hoc pe care le-am uh, îndeplinit. Am colaborat și cu Peter Semneby în tandem în uh, cadrul situației excepționale pe care am cunoscut-o în ultimele luni și care continuă să există. Eu uh, mă ocup doar de Asia Centrală, dar bineînțeles că noi ne-am intensificat eforturile. Am colaborat cu misiunea observatorilor din partea Uniunii Europene la fața locului și împreună cu Comisia. În cadrul general care urmează să fie trasat, vă amintesc că um, există și o situație post-conflict în Georgia, o comisie ad hoc um, care manifestă faptul că Uniunea Europeană s-a mobilizat în această situație fără precedent uh, și ne concentrăm atenția asupra discuțiilor de la Geneva. O evaluare generală a crizei din Georgia poate să înceapă prin uh, faptul că uh, este vorba despre un conflict vechi. Istoria integrării timp de două secole a Georgiei în Imperiul Rus și după aceea în Imperiul Sovietic este o istorie de asemenea veche. Georgia și-a dobândit independența de Imperiul Rus, și-a uh, recuperat tradițiile um, ortodoxe, o independență care fusese confiscată în 1921. Deci demersurile de a-și obține independența sunt uh, vechi, dar uh, au existat și sub Stalin. Uh, dar uh, să nu uităm că Beria era de origine georgiană și Stalin era de origine georgiană. Există, de fapt, un fond istoric îndelungat și greu pentru acest Uh, conflict. Iar în momentul în care Imperiul Sovietic s-a dizolvat, s-au declanșat și demersurile de uh, a-și dobândi uh, independența uh, totală vis-a-vis -vis de sovietici și să nu uităm că a existat un război civil care uh, s-a soldat cu uh, morți și răniți. Pe acest fundal trebuie să privim uh, conflictul și Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de acest lucru. Au existat contacte, încercări de a gestiona situația. A existat o comisie comună de control pentru Osetia de Sud. Uh, Um, și în 1991 de altfel exista deja un grup care a monitorizat situația din Osetia de Sud. Iar a existat și o misiune a Națiunilor Unite în Georgia. Deci este vorba despre un sistem complet și fragil um, al consultărilor care în parte au fost blocate. Uh, a existat un blocar, o blocare progresivă a discuțiilor, din păcate. Asta s-a întâmplat în ultimii ani și mai ales în ultimele luni. Nu voi uh, reveni asupra consecințelor acele, acelor evenimente din iunie, iulie, august anul trecut Eh, doamna eh, Talia Veni eh, a lucrat din partea Comisiei pentru a analiza consecințele care sunt încă controversate. Cred că atenția Uniunii Europene trebuie să rămână foarte pronunțată pentru că este prima criză internațională de Uh, asemenea amploare și de o stare factură. Și uh, cinci luni după aceste evenimente, cred că putem să uh, decelăm trei lecții. Cum a fost posibil să se întâmple aceste lucruri? Există trei rațiuni fundamentale reactivitatea Uniunii Europene. Trebuie să ne dea de gândit, trebuie să ne gândim la capacitatea inițiativei președinției franceze care a decis un rol um, a exercitat un rol important. Au fost cinci zile de navetă internațională a președintelui Sarkozy pentru a stabili contacte cu toate părțile interesante. După aceea a existat un fel de blocaj politic, um, având în vedere um, evoluția evenimentelor, inclusiv relația foarte strânsă a Georgiei cu Statele Unite și cu alți aliați uh, a contribuit la un moment dat la acest blocaj. Pe scurt, responsabilitatea a revenit uh, președinției uh, Uniunii Europene, mm, exercitată de președintele Sarkozy în primele zile, dar a existat și o presiune constantă. Pe 8 septembrie a existat vizita uh, la uh, Moscova și președintele Barroso și secretarul general al Consiliului uh, Europei pentru Probleme de Securitate, domnul Solana, uh, s-au deplasat uh, la Moscova. A existat misiunea de la 1 octombrie. Uh, pe 10 octombrie a existat o decizie venită de la Geneva care solicita retragerea forțelor ruse la Bruxelles, pe 22 octombrie, a avut loc o conferință a țărilor donatoare. Deci ă, a fost un ritm susținut de acțiune. După aceea, toate mijloacele europene au putut fi mobilizate. Misiunea de uh, supraveghere a Uniunii Europene, uh, care uh, s-a deplasat pentru o lună la Tbilisi, 22 de state au participat la ea, a fost o activitate remarcabilă a tuturor echipelor uh, din partea statelor membre pentru a mobiliza un maximum de resurse pe un teren periculos, uh, dar era nevoie de o competență maximă, iar uh, Eh, ceea ce dorim să învățăm din experiența trecută, eh, să nu mai putem vorbi de situații cum au fost cele de la Priștina, Sarajevo, Gaza. Deci este nevoie de persoane experimentate care își asumă un eh, risc când se află pe teren, dar care știu să lucreze cu toate grupurile și părțile implicate în conflict. Deci asta a necesitat o activitate de aproximativ trei luni s-au încheiat acorduri cu reprezentanții ministerelor din Georgia pentru a putea desfășura o activitate fără bariere pe teren. Au existat misiuni de zi și misiuni de noapte și au existat 1400 de misiuni uh, care s-au desfășurat uh, până în octombrie. Și au fost uh, situații greu de uh, administrat. Să ținem seama și de misiunea lui Peter Semneby pe 15 septembrie în Georgia, consultările pentru a pregăti reuniunea de la Geneva, și uh, inclusiv de a pregăti uh, reuniunea uh, care urma după aceea să se desfășoare la New York după patru zile. Conferința donatorilor pentru Georgia pe 22 octombrie, care a permis tuturor instituțiilor europene să mobilizeze 4 milioane 500 de mii de dolari pentru a putea aplana această situație de criză pentru că era inclusiv o criză prin care trecea populația civilă din Georgia. Dar, bineînțeles, că trebuia și uh, verificat modul în care uh, sunt uh, utilizate aceste resurse. O a treia coeziune, uh, a, a treia concluzie, coeziunea Uniunii Europene. A existat o reuniune extraordinară a ministrilor de externe și s-a stabilit o linie fermă vis-a-vis -vis de criză. Uh, au fost uh, condamnate acțiunile uh, Rusiei din 25 august și s-a solicitat evaluarea consecințelor oricăror demersuri anvizajate. Deci această coeziune Uh, crescută a permis statelor europene să uh, depășească diversele sensibilități. Nu a existat o divizare, nu a existat o uh, fragmentare. De aici are curs dinamica acțiunilor și intervenției Uniunii Europene în aplanarea conflictului tot ceea ce s-a stabilit ca obiectiv a fost respectat. Inițiativa europeană a plasat Uniunea Europeană pentru prima dată în vârful celor care s-au angajat în a plana un conflict. De aceea, eu cred că lecția crizei georgene uh, este uh, pentru noi uh, în același timp o lecție de uh, manieră de reacție în uh, eventualitatea unor situații similare. A fost uh, o acțiune fără precedent, o acțiune dificilă. Relațiile diplomatice au fost întrerupte de Georgia și, pe de altă parte, Georgia a revocat acordurile de la Sochi și de la Moscova ceea ce uh, a fost o situație mai dificilă decât uh, conflictul din Osetia de Sud și Caucasus. Punctul 6 al acordurilor din august uh, prevedea o discuție a situației internaționale la Geneva pe 15 octombrie, două luni după război, exista în continuare refuzul de contacte directe și uh, o presiune din partea opiniei publice, fie că era vorba de opinia publică din Moscova, fie din Zimbali. Președinția Uniunii Europene, secretariatul a uh, participat la discuțiile de la Geneva și de la, uh, de la ONU privind uh, Uh, regiunea. Noi am avut observatorii noștri, uh, observatorii și OSCE. A existat o monitorizare a mișcărilor de trupe și cele trei entități aveau pentru prima dată uh, sarcini pe care trebuiau să le îndeplinească pe teren. A fost o solidaritate de loc, de timp și de acțiune, dacă pot să spun așa. Deci uh, era important să acționăm împreună. Pe 14 octombrie a existat un dineu la Geneva și după discuțiile formale a existat un dineu de lucru al instituției, al președinției franceze, dar și cu Ferrero Waldner, cu Ban Ki-moon uh, și cu domnul Gutierrez, care era comisar pentru refugiați și cu domnul Stup, președinte în exercițiu al OSCE și secretarul general al OSCE. Și cred că de aici s-a desprins un angajament colectiv al celor trei instituții pentru a maximiza eficiența și angajamentul celor trei instituții în acest context dificil. O altă dificultate Problema formei. Rusia ne obliga să participăm la aceste discuții de la Geneva, dar uh, la un moment dat a trebuit să găsim o formulă deschisă de a lucra având în vedere obiecțiile Rusiei. nu a putut porni de la Geneva un punct de plecare pentru acțiuni pe viitor, pentru că uh, toți uh, ceilalți participanți la reuniunea de la Geneva în afara Rusiei insistau asupra integrității teritoriale a Georgiei. Rusia, Georgia și Statele Unite erau cei trei coprezidenți plus cele trei entități din partea Uniunii Europene. Au fost recunoscute statele care puteau să acționeze și să reacționeze la situație, dar trebuiau să existe și ajustări în cadrul consultărilor interne. S-a înființat un grup de lucru Uh, pe marginea acordurilor din 12 august și 8 septembrie pentru stabilitatea regiunii și uh, va trebui să creăm o uh, politică care să facă față persoanele care părăseau Abhazia și Georgia Uh, erau uh, considerate persoane care se deplasează, nu care se refugiază, ceea ce iar a dus la un blocaj. A fost nevoie de consultări la fața locului și iată care au fost dificultățile de demaraj. Geneva din 15 octombrie a creat un context de presiune, dar s-a putut adopta, s-au putut adopta și reguli de funcționare și un boicot reciproc între Georgia și Rusia. Convorbiri de proximitate, dacă putem spune așa, pentru a permite unora și altora să relanseze discuțiile. toată lumea s-a prezentat, a putut să se exprime și după aceea A existat o lună de intense pregătiri pentru ca lumea să se poată consulta pe teren, pentru a identifica uh, starea de fapt, pentru ca uh, toată lumea să poată să participe și uh, au existat două lucruri, uh, grupuri de lucruri care au lucrat în paralel. Grupul de lucru 1 uh, a trebuit să fie moderat de cei trei copreședinți pentru că trebuiau îndeplinite toate condițiile de gestiune în ce privește supravegherea europeană și cu moderare printr-un reprezentant al Comisiei și de către un reprezentant uh, um, uh, HCSE. Va trebui să pregătim Geneva 3 din decembrie anul trecut. Am lucrat în paralel timp de 9 ore. Ne-am concentrat pe mecanismul de prevenție și de rezoluție a incidenților. Uh, am avut obiecții uh, de, ultim moment la un moment dat și în cele din urmă va trebui a trebuit să depășim dificultățile întâmpinate. Am vorbit și de alte măsuri de încredere în ce privește zonele sensibile, grupul 2 a aprofundat uh, problemele legate de ajutoare umanitare, problema livrării, furnizării gazelor. În concluzie, voi spune că discuțiile de la Geneva vor continua, vor rămâne fragile și uh, va trebui fiecare să găsească o soluție. Reluarea contactelor va trebui să continue și uh, activitatea uh, s-a declanșat. Uh, Rusia nu își dorește un al doilea proces de la Minsk. Uniunea Europeană nici ea va trebui să uh, analizăm uh, pas cu pas criza. Uniunea Europeană va trebui să continue să contribuie la reconstrucție și la elaborarea unei politici corespunzătoare. Va exista și o uh, Geneva 4. Uniunea Europeană rămâne responsabilă în acest angajament, dar este clar că discuțiile la de, de la Geneva nu înseamnă o negociere, sunt uh, însă declanșatoare pentru un proces politic. Uh, toate părțile uh, implicate și-au asumat angajamente. Deci, criza georgiană va intra într-o nouă fază. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ambasador, apreciem prezentarea dumneavoastră și faptul că vă aflați în mijlocul nostru înainte de plecarea dumneavoastră la Națiunile Unite și de aceea pentru că dumneavoastră va trebui să plecați uh, uh, la ora 16.30 la aeroport. Uh, asta este ora pe care am putut să o negociez cu colaboratorii dumneavoastră. Vă propun ca prima rundă de întrebări să se refere doar la uh, aspectele prezentate de domnul Morel și o să vă rog să fiți foarte, foarte scurți în uh, întrebările dumneavoastră. Salut în cadrul grupului nostru și pe domnul Chiriță, care vine din România și este un membru nou în grupul nostru, domnul Chiriță, care o înlocuiește pe doamna Anastase. Trecem acum la întrebări și vă rog să fiți cât mai succinți posibil în formulare în ce privește situația din cea Doamna Isle Beghen, uh, șefa delegației pentru ASEAN și Caucazul de Sud. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Morel, pentru expunerea dumneavoastră nu sunt întru totul uh, de opinia dumneavoastră în multe privințe pentru că ați omis un lucru. Noi uh, de câteva luni ne aflăm într-un soi de alertă uh, pentru că, din păcate, noi nu avem încă o politică de prevenire a escaladării conflictelor și iată că neavând o asemenea politică de alertă s-a ajuns la conflictul despre care vorbim. Iar astăzi nu ă, ne aflăm în situația care a existat înainte de conflict, pentru că înainte de conflict exista o linie administrativă între Osetia de Sud și Abhazia și teritoriile georgiene propriu-zise. Dar eu cred că astăzi putem să vorbim de frontiere în momentul în care nimeni nu poate să Uh, faciliteze trecerea uh, dintre aceste teritorii, cum uh, să nu vorbim despre graniță. Ei bine, ce reprezintă integritatea teritorială astăzi? Pentru că noi, europenii, Vorbim despre respect, despre integritatea teritorială în Georgia. Avem oare speranța că la un moment dat la Geneva va exista un statut al acestei regiuni? Pentru că în clipa de față nu există decât această misiune. Știm că Rusia uh, Um, în continuare rămâne foarte implicată și cum vom putea monitoriza situația. Mulțumim, uh, domnul Casulides, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Prima se referă la rolul impresionant jucat de Uniunea Europeană Așa cum l-ați descris, rolul pe care președintele Sarkozy l-a jucat în calitate de și de președinte al Uniunii Europene în acel moment, al Consiliului European. Dar statele care nu uh, uh, doresc să joace un rol primordial uh, vor crea un vid uh, pentru Uniunea Europeană uh, în a reacționa? Asta ar fi prima mea întrebare. Iar a doua întrebare, în cazul unor uh, conflicte înghețate, ca cele din Osetia de Sud, din Afhazia. ce se întâmplă, pentru că dacă se dezgheață aceste conflicte, de, din nou vom avea războaie. Oare problema conflictelor înghețate uh, determină comunitatea europeană să nu mai reacționeze intens pentru a rezolva aceste conflicte? Haristo. Herr Öger, Sie haben das Wort. Domnule Öger. Thank you. Mulțumesc. Care este evaluarea dumneavoastră cu privire la recomandarea Comisiei eh, Europene în legătură cu parteneriatul estic? Ce eh, context, ce impact are acest eh, parteneriat și ce se, întâmplă pe, ce se poate face pe platforma caucaziană pentru a îmbunătăți relațiile cu Georgia și celelalte state caucaziene. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să vă întreb în ce măsură considerați că precondițiile din două acorduri semnate în august și octombrie uh, um, au fost realizate. În primul rând, care este viitorul, um, viitorul regiunii, Abhazia și uh, Osetia de Sud? Cum v-ați ocupa de această problemă? Și în al doilea rând, rezolvarea acordului vis-a-vis -vis de retragerea trupelor aceasta nu a fost, acest, acest lucru nu a fost uh, realizat și în al treilea rând Accesul observatorilor. Au observatorii acces la întregul teritoriu din Oseția de Sud, chiar și părțile teritoriului care sunt locuite în totalitate de georgieni. Mulțumesc! Mulțumesc! Le micro. Mulțumesc. Domnule ambasador, înțeleg că obiectivul este clar. Trebuie să reconstituim o pace stabilă în Caucaz și acesta este obiectivul nostru general. Dar având în vedere uh, situația de fapt, a răspunde la această cerință este foarte greu, pentru că agresiunile ar putea să continue și nu va fi uh, ușor să facem față. Dar, domnule ambasador, uh, cum vă veți putea angaja în uh, aceste negocieri pe viitor? Noi, în calitate de Uniune Europeană, ce ne propunem? Ce ne putem uh, propune, ce putem impune, ce putem reuși în cadrul acestor negocieri? Noi putem spune cu ușurință ce vor ruși Af- populația din Afhazia, Georgieni, dar în condițiile de conflict Există oare idei suficient de limpezi eh, din partea noastră, din partea Uniunii Europene, domnule ambasador? Merci. Mr. Andrew Duff. Mulțumesc, domnul Andrew Duff. Nu se folosește microfonul? Vorbitorul este rugat să deschide microfonul. Ah, pot să vă întreb dacă pot să vă întreb dacă Georgia Aș dori să întreb dacă Georgia, ca membră a NATO, și care este starea acordului semnat între Georgia și și Condolița Rice. Recent. Apoi, ar trebui să existe în continuare credința că sau convingerea că Georgia poate fi in, să intre recent în NATO și ce se poate face pentru a schimba această percepție. Mulțumesc, domnule Daf. Aș spune că toate aceste întrebări au fost extrem de relevante um, din punct de vedere al Georgiei, adresate domnului Morel și chiar relevant, relevante pentru o zonă mai largă. Așadar, trebuie să-l lăsăm pe domnul Morel acum să zboare, care trebuie să zboare la New York, să răspundă mai întâi și apoi. Deci, domnule Morel, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, și mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră în legătură cu rigorile de timp. În ce privește Uh, mandatul. Uh, bineînțeles că va trebui să vorbim cu colegii noștri, Consiliul de Securitate, uh, pentru a împărtăși din experiența noastră a Uniunii Europene în acest domeniu, pentru că avem o experiență comună și suntem solidari ca urmare a discuțiilor de la Geneva. Iar în ce privește întrebările doamnei Isle Beghen, nu am insistat asupra antecedentelor, cum s-au declanșat lucrurile Uh, Peter Somneby a vorbit uh, puțin despre istoria acestei zone. Bineînțeles că eu am obligația de a încerca să administrez uh, lucrurile în contextul crizei actuale. În ce privește statutul, să fim foarte clari, poziția Uniunii Europene este uh, fixată de Consiliul uh, European de la 1 septembrie. Noi nu vrem să condamnăm. Există un act care, un document care a fost încheiat ca urmare a unei situații uh, conflictuale, o situație de război. Soclul Uh, pe care se situează poziția europeană, cum tratează statutul regiunii, entitățile statale din această zonă, diferitele formule utilizate în a le defini, uh, soclul acesta este integritatea teritorială. Nu există în istoria recentă cazuri de nerecunoaștere uh, acestor entități. Deci, este Uh, un fel de uh, încercare de salvgardare a uh, entităților naționale. Noi lucrăm cu proceduri complexe la Geneva. Până la urmă, toată lumea a lucrat în paralel, iar principiile au fost clare. Deci, nici o țară, în afară de Nicaragua, poate nu a recunoscut uh, aceste uh, mini-teritorii care încearcă să se desprindă din teritoriul național al Georgiei. Dar sunt stări de fapt politice, este o situație complexă pe care trebuie să o girăm. Uh, cum vedem viitorul Georgiei? Eu îl voi cita pe președintele Saakashvili în discursul său în fața Națiunilor Unite, vorbind despre obiect unei reunificări pacifice. Să știți că toți georgienii gândesc la fel. Există tensiuni, dar există și dezbateri și poziția este afișată de către șeful statului. Toți își doresc o reunificare pe cale pașnică. Deci ă, este o situație complexă. Iar referindu-mă și la întrebările domnului Casolides, da, sigur există conflicte înghețate, dar când o ă, negociere gheață, atunci reizbucnește conflictul. Ca atare, eu cred că trebuie să continue tot timpul negocierile ă, pe marginea conflictelor înghețate pentru ca ele să-și găsească o rezolvare pașnică, iar persoanele să nu fie afectate. Nu trebuie să punem în pericol comunități care deja sunt foarte afectate de conflicte. Lucrurile sunt clare. În ce privește viitorul, logica de la Geneva este de a pleca de la situațiile concrete și urgente de la fața locului și să facem mici progrese etapă cu etapă construim ceva etaj cu etaj pentru a ajunge la o situație cât mai normală, chiar dacă nu la o situație ideală. Trebuie să consolidăm încrederea. Trebuie să uh, lucrăm cu toate structurile dispuse să colaboreze trebuie să uh, rezolvăm problemele statutului politic, dialogului în privința viitorului comun pentru a vedea în ce măsură și cum putem contribui la rezolvare. Ambiția Uniunii Europene uh, nu este de a găsi o soluție imediată, dar uh, de a parcurge etapă cu etapă pentru a mobiliza toate resursele politice, pentru a um, crea o sinergie în ce privește reactivitatea pentru a găsi mijloacele adecvate. Este greu să facem asta, există uh, numeroase obstacole. Trebuie să parcurgem parcurgem multe documente, dar trebuie ca fiecare parte să își exprime clar interesele și să găsim până la urmă numitorul comun. În ce privește insuficiențele, lipsurile uh, existente, răspunsul este limpede. Statutul este cel care urmează să fie discutat la Geneva. Accesul observatorilor uh, în Georgia trebuie uh, convenit la Geneva. Deci eu cred că reprezentantul special al, Națiunilor, al Uniunii Europene, al Națiunilor Unite, Um, al înaltului comisariat pentru uh, refugiați este de a colabora la Geneva, de a ne deplasa la fața locului, de a ne deplasa la Țimbalii pentru a vedea cum putem construi pas cu pas niște schimburi de opinii politice. Gradual vom putea să ne atingem obiectivele. Rusia, Geneva trebuie să-și exprime opțiunile trebuie să ă, ținem seama că este, există o prezență militară rusă la fața locului și ă, populația, pe de altă parte, trebuie să poată să-și ă, continue viața cotidiană în condiții normale. Trebuie să ne îngrijim și de posibilitatea ca refugiații să se poată întoarce acasă. Iar eu cred că vom găsi o ieșire din criză, dar cred că este și momentul să-i dau cuvântul din nou lui Peter Semnebi. Suntem recunoscători pentru faptul că ați venit în mijlocul nostru, pentru că ne-ați împărtășit modul în care analizați dumneavoastră situația din Georgia și înțelegem că acum trebuie să vă deplasați la aeroport. Mulțumim! Continuăm uh, dezbaterea cu privire la Georgia și Caucas. Domnule, doamnă Sanabi, este de acord să comenteze în continuare cu privire la întrebările care au fost puse. Deocamdată mai dau, mai dau uh, cuvântul încă uh, la doi contribuanți pentru două întrebări. Mulțumesc. Uh, mă voi referi pe scurt la problematică. Trebuie să spun că Uniunea Europeană și președinția franceză au jucat un rol minunat. Cel puțin am reușit ca acest uh, proces să fie administrat într-un fel. A existat un acord în șase puncte. A existat o premisă și anume că uh, soldații să se retragă din zona tampon și uh, trebuia să se revină la statutul anteconflict. Dar Rusia a recunoscut aceste două entități teritoriale uh, și acum trebuie să discutăm uh, despre statutul acestor entități teritoriale. Uh, din uh, intervenția domnului Semnebi nu am putut trage vreo concluzie, dar domnul Morel a spus că Rusia uh, progresează pas cu pas în direcția unui obiectiv. Dar care este acest obiectiv? Ce statut vor avea aceste două entități, uh, entități teritoriale? Această întrebare greu își va găsi răspuns. Iar în al doilea rând, ce se întâmplă cu misiunea pentru pace în Oseția de Sud? pentru că au existat 1500 de persoane care au lucrat în misiunea pentru pace. Dar noi știm că rușii uh, și-au uh, majorat numărul uh, membrilor propriei misiuni. A existat la un moment dat un acord uh, pentru aceste misiuni de pace. Oare el mai este respectat sau Uniunea Europeană dorește să își asume acest rol? Pentru că, de fapt, sunt două misiuni diferite. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Eu am trei întrebări. Prima, ce se întâmplă cu statutul Mării Caspice și în ce măsură blochează această chestiune construirea acelei conducte prin Marea Caspică și care leagă uh, pe terenurile petroliere din regiune. Apoi, Guam joacă aceasta un rol sau este văzută ca a putea juca un rol potențial și apoi Armenia și Azerbaijanul sunt gata să facă schimb de unele teritorii pentru a securiza accesul la Nahiceran și Nagorno-Karabakh. Mulțumesc! Mulțumesc! Toate acestea au fost ultimele două întrebări. Dau cuvântul acum domnului Peter Semneby. Mulțumesc. Doamna Isler Begen, aveți cuvântul la doua oară, dar foarte pe Mulțumesc pentru că a acceptat și întrebarea mea. În ce privește Georgia? Domnule Semnebi, puteți să ne spuneți ceva în plus în legătură cu situația armatei ruse în, în Abhazia și Osetia de Sud și uh, uh, bazele pe care intenționează să le instaleze acolo, bazele militare? Pentru că știm deja că au existat două rapoarte ale misiunii uh, analiștilor internaționali. Oare va fi posibil ca ei să analizeze lucrurile și în uh, Abhazia și în Osetia de Sud? Iar în uh, ce privește Caucazul de Sud, am impresia că situația nu se îmbunătățește în niciun uh, fel. Uh, oare nu există un recul în ce privește situația drepturilor omului, pentru că știm ce s-a întâmplat în Azerbaijan cu prelungirea mandatului prezidențial în Armenia există um, refugiați, dar există în același timp și um, deținuți politici care sunt prizonierii serviciilor secrete. Puteți să ne spuneți uh, cum au evoluat lucrurile în aceste două țări? Pentru că se pare că există o ocazie în ce privește Nagorno-Karabakh um, de a aplica rezoluția privind acest conflict. Credeți că Există oare speranțe pentru ca această regiune uh, să poată să scape de starea conflictuală și să se deschidă și frontiera între Armenia și Turcia? Merci. Maintenant, je passe la parole à M. Senevi. Uh, well, thank you. Mulțumesc foarte mult. Am fost informat că am 12 minute 13 minute ca să răspund la toate întrebările puse. Voi încerca să răspund la toate și la câteva din prima rundă de întrebări. Rolul ONU, scuzați, Statele Unite în, leg- în raportul său cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană s-a oferit și a fost acceptată ca mediator, moderator, ca actor, ceea ce a depins în mare măsură de acțiunile întreprinse de președinție. Apoi, în legătură cu imaginea generală a Uniunii Europene ca o putere ca actor mai puțin puternic, care se uh, axează mai mult pe convingere decât pe forță. A fost vorba de o combinație a forțelor la momentul respectiv și a credibilității Uniunii Europene. Ca parte la uh, acest conflict, am rămas în strânsă legătură însă cu Statele Unite prin, uh, prin eforturile depuse. Și Statele Unite fac parte și ele din procesul de la Geneva. De asemenea, pentru că ONU joacă un rol ca uh, mandat al ONU, fac parte și ele din această discuție, iar rezultatul sau soluția trebuie să se bazeze și pe o înțelegere transatlantică ce dorim să întreprindem, să realizăm în ceea ce privește Carta UE Georgia. Această chestiune este concepută în mare parte ca să reacționeze multora dintre preocupările pe teme de securitate ale Georgiei, multe dintre ele nefiind realizate, și ca rezultat al dezamăgirii, faptul, datorită faptului că nu a primit un plan de acțiune pentru aderare, chiar dacă nu e vorba de același lucru, apropo de ce a oferit NATO, NATO, oricum este ceva și prin asigurarea pe care o dă, plus alte, mă, alte măsuri oferite de Uniunea Europeană va contribui la stabilizarea situației. Nu voi vorbi acum în numele nimănui. Este în continuare o întrebare deschisă pe care mi-o pun și eu. Care sunt implicațiile aici pentru forțele armate această întrebare a fost ridicată și în cadrul cartei UE Georgia, dar nu este încă foarte clar cât de departe merg angajamentele reciproce și cele americane. Există întrebări legate și de parteneriatul estic? Aș ezita în a răspunde prea amănunțit la această întrebare, pentru că avem doar o propunere a Comisiei Europene supusă acum discut dezbaterii de statele membre. Cred, pot să spun însă că cred cu tărie că aceasta a făcut parte din pachetul adoptat de Consiliul European și subliniat prin reacția imediată a Consiliului European la criză și a jucat un rol esențial, deoarece a, do, a exprimat dorința Uniunii Europene de a se angaja nu numai în conflictul imediat, dar mai profund pe termen lung. Că, ținând cont și de preocupările existențiale ale țărilor din regiune, ținând cont de uh, situațiile concrete ale țărilor din regiune, care este contextul lor istoric, uh, economic și așa mai departe, care sunt aspirațiile lor vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, așadar niște preocupări cu caracter regional care nu au fost uh, până acum exprimate în programele europene. În ceea ce privește condițiile acordurilor negociate, deci acordul de încetare a focului și cel din 12 septembrie, acordul din 12 septembrie, care s-a referit la retragerea din teritoriile învecinate cu Abhazia și Oseția de Sud. S-a lansat uh, o misiune, a fost vorba și de un plan în șase puncte. Acordul de încetare a focului, poate fi comparat cu situația la fața locului, dar, așa cum a spus domnul Morel, acest lucru este mai bine să fie discutat în contextul convorbirilor de la Geneva. Apoi, statutul teritoriilor, acestor teritorii. Acest lucru nu se află pe agenda deocamdată, ceea ce nu înseamnă însă că Uniunea Europeană sau orice alt actor susține recunoașterea din partea um, Federației Ruse independenței Abhaziei și Osetiei de Sud ci ne aflăm uh, pur și simplu într-un stadiu în care este prea devreme să introducem acest subiect pe agenda, dacă așa s-ar întâmpla. Cred că discuțiile importante care au acum uh, loc pe tema securității, problema refugiaților și așa mai departe, ar fi mult mai dificile, dacă nu chiar imposibil, de rezolvat. Apoi, ce rol va juca Uniunea Europeană în conflicte, mai ales în Oseția de Sud, dacă Uniunea Europeană va înlocui misiunea de păstrare a pă- de menținere a păcii de acolo. Nici în legătură cu acest subiect nu pot răspunde deocamdată. Nu există planuri imediate pregătite deocamdată apropo de rolul de menținere a păcii a Uniunii Europene. Oricum, Uniunea Europeană s-a angajat să treacă în revistă activitatea misiunii de monitorizare a păcii, iar la expirarea mandatului misiunii în septembrie 2009 va exista o altă ocazie de a revizui felul în care Uniunea Europeană poate fi mai prezentă la fața locului și în lumina rezultatelor dezbaterilor de la Geneva, obiectivele Rusiei în zonă, în acest conflict, cred că această chestiune este foarte complexă. Există mai multe nivele ale conflictului și trebuie neapărat să reținem acest lucru atunci când ne concepem uh, răspunsul, reacția la conflict. primul rând, avem conflictul intra uh, intern între Georgia și Abhazia, care se află la baza problemei. Acest conflict a fost într-un fel răpit ca instrument în cadrul unui conflict interstate între Rusia și Georgia, unde există elemente de dispută teritorială sau chiar elemente personale între conducătorii celor două țări și, de asemenea, elemente uh, de natură strategică mai largă, de concurență strategică, ce depășesc contextul imediat al Caucaziei de Sud. Apoi, statutul Mării Caspice. Nu văd cum vor, dacă statele din uh, așa zonă, din jurul Mării Caspice, vor putea conveni asupra delimitărilor și statutului. Unele spun că susțin că acesta reprezintă un obstacol în cazul um, conductelor și altor infrastructuri care să traverseze marea. Alții sunt de acord, convin și spun că un acord bilateral cu țările care sunt vecine în zona Mării Caspice și care, de exemplu, azi discuții, discuții azere din între Azer și uh, Turkmenistan, astfel încât să se poată um, să se poată um, atașa, conecta la uh, această conductă, la această infrastructură. Există o legătură de 60, este nevoie de o legătură de 60-70 km, o parte a infrastructurii care nu trebuie să traverseze întreaga mare caspică. Mai devreme sau mai târziu, cred că se va face o încercare în scopul legării, conectării acestor bucăți de infrastructură și cred că este în interesul Turkmenistanului să își diversifice opțiunile pentru a realiza acest lucru de partea azeră este, bineînțeles, foarte interesată ca acest lucru să se întâmple. Apoi, rolul Guam. E dificil de spus. Este vorba de o organizație care a avut urcușurile și suișurile, coborușurile sale, este în multe privințe o organizație de țări care, ale căror limite sunt că nu toate țările din regiune fac parte din ea. De asemenea, a fost acuzată că este limitată, și anume faptul că este orientată mai mult către o agendă antirusă, antirusească, în loc să aibă o agendă mai pozitivă, mai constructivă. Se dezvoltă pentru că a, crea, înființat un secretariat la Kiev și se deplasează în, și avansează în mai multe domenii, inclusiv comerț, unde ar putea juca un rol foarte important și de asemenea ar putea juca un rol la fel de important în cadrul sau pentru a dezvolta unele din punctele de pe agenda și care sunt și pentru Uniunea Europeană legate de parteneriatul estic. Zona Karabakh sau Azerbaijan și Armenia, dacă sunt gata să facă schimb de teritorii. Acest subiect s-a aflat pe agenda în trecut și nu se discută acum s-a dovedit a, a fi un subiect extrem de controversat atunci când, la momentul în care a fost discutat și cred că suntem foarte departe de a vedea o soluție. Ce se întâmplă în etapa actuală? E vorba de un concept foarte diferit care include retragerea din teritoriile ocupate, întoarcerea refugiaților și un statut intermediar pentru naborno karabakh în așteptarea rezoluției finale cu privire la statutul său și uh, chestiuni uh, neclare pentru viitor, nedeterminate, Deocamdată aceasta este soluția pe care o analizăm. Apoi drepturile omului în Armenia și Azerbaijan. Sunt multe de spus în legătură cu acest subiect. Și mă tem că timpul pe care l-am la dispoziție nu-mi permite să intru în amănunte. Aș spune doar că Problema care ne interesează în legătură cu persoanele care sunt uh, reținute, jurnaliștii din Azerbaijan, politicienii din opoziție, din Armenia, ar putea fi așadar rezolvată printr-o decizie luată de șefii statelor, să spunem o amnestiere un compromis, atât timp cât lucrurile rămân așa și persoanele sunt reținute, vor rămâne în continuare, vor exista în continuare probleme în aceste două țări și uh, vreau să sper că șefii acestor două state sunt conștienți de probleme, de aceste probleme. Apoi accesul la Abhazia și Oseția de Sud pentru anchete internaționale este într-adevăr o problemă. Nu numai că misiunea de monitorizare UE nu are acces acolo, dar și organizațiile umanitare internaționale, nici ele nu au acces în regiune. Uh, și pro, pro, probabil că mai multe, eu știu, anchete internaționale în curs de desfășurare au probleme similare. Acest lucru este într-adevăr îngrijorător, dar pentru că acolo unde există o situație în care drepturile omului, mai ales ale populației uh, armene, reprezintă o sursă crescută de îngrijorare. Uh, populațiile din uh, două districte din Armenia și Abhazia au probleme, situația la graniță este din ce în ce mai strictă și Într-adevăr, există probleme pentru această populație care, care era liberă să circule într-o parte și în alta. Acum, într-adevăr, există mm, uh, relatări cu privire la un acces foarte dificil, îngreunat, uh, necesitatea unor pașapoarte. Există și tendințe de intimidare a populației printr-o prezență militară masivă să spunem că asta este o, o impresie benignă, o parte benignă a situației de acolo, însă, de exemplu, miliția din Osetia de Sud, milițiile din Osetia de Sud, într-adevăr, au un comportament uh, problematic, ceea ce nu prea poate fi controlat. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor, tocmai mi s-a spus că cele 13 minute care mi-au fost alocate s-au încheiat. Ați fost foarte generos cu noi, domnule Somnebi, explicându-ne situ- complexitatea situației și suntem pe deplin conștienți că ea este complexă. Uh, nu ne întâlnim uh, pentru ultima dată cu dumneavoastră și uh, contăm pe expertiza dumneavoastră și pe viitor în ce privește situația ca în lui de Sud și uh, nu doar uh, în ce privește situația post-conflict, ci și în legătură cu strategia Uniunii Europene în această regiune foarte dificilă. Vă mulțumesc foarte mult în numele comisiei noastre, sperăm să ne revedem câte curând și da, veți pleca la Tbilisi în seara aceasta. Stimați colegi, Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și domnul Rocek va prelua președinția.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 second... Ne continuăm uh, discuțiile în legătură cu cel de-al doilea punct important pe agenda de astăzi, schimbul de opinii cu domnul Fuere, expertul, reprezentantul special al Uniunii Europene și șef al delegației Comisiei Uniunii Europene pentru fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Îmi face plăcere să-l pot saluta, să-i spun bun venit domnului Fuere aici în Parlamentul European. Mm, cred că în ianuarie 2008 eh, s-a mai aflat, deci exact un an în urmă, în mijlocul comisiei noastre. De atunci am avut alegeri la Scopie, am avut un eh, raport de progres al Comisiei. Există unele semne pozitive, dar și numeroase provocări în fața noastră și încă multe de făcut. În perspectiva acestor evoluții, îl salut pe domnul ambasador Fuere. Aveți la dispoziție aproximativ 15 minute pentru un statement inițial care va fi urmat de uh, o rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru faptul că m-au invitat la această sesiune, conform tradiției care există, având în vedere și responsabilitățile mele în calitate de reprezentant special al Uniunii Europene și de șef al delegației Comisiei Europene pentru fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei din noiembrie 2005, cu trei ani în urmă am eh, obținut această funcție. Mulțumesc și domnului Eric Meyer și altor colegi care au uh, urmărit evoluția din zonă și pentru activitatea de elaborare a rezoluției care se va afla în dezbatere și pentru a adopta, fi adoptată de către Parlament. În 2008 uh, am avut un an dificil pentru fosta Republică Iugoslava Macedoniei, chiar dacă a fost un an cu a care a început sub auspicii pozitive. Uh, pentru că am avut uh, speranțe în legătură cu evoluția lucrurilor. Au existat o serie întreagă de criterii care au fost îndeplinite de către țară, uh, pentru că altfel Comisia nu ar fi putut să facă o recomandare pentru deschiderea negocierilor. După cum știți, alegerile din iunie 2008, uh, însă din păcate au dat înapoi acest progres datorită irregularităților existente în timpul campaniei și alegerilor propriu-zis și din nefericire concluziile rapoartelor au fost foarte clare în acest sens uh, că nu s-au îndeplinit standardele internaționale. Și ca urmare, în iulie 2008 eh, s-a insistat asupra unor eh, proceduri de urgență în ce privește elaborarea unei legi, eh, unor legi care să însemne din nou progrese. Deci, chiar dacă trebuie să recunoaștem că s-au făcut progrese substanțiale în anumite domenii, și am ținut seama de ele în raportul de progres elaborat de către Comisia, care um, a fost făcut public pe 5 noiembrie. De asemenea, s-a atras atenția asupra unor deficiențe și asupra necesității de a face eforturi substanțiale de către guvern pentru a promova reforma. Răspunsul guvernului um, a evaluat situația și a fost încurajator pentru noi, așa cum a fost și adoptarea uh, unui document intitulat Blueprint for Action pentru a stimula progresele și pentru a identifica toate lipsurile existente în ideea de a le înlătura și pentru a implementa legislația deja adoptată. Acest angajament a fost confirmat de către primul ministru Bugevski pe 2 ianuarie, în cadrul unei ședințe de guvern la Skopje, unde a reiterat cele trei priorități ale guvernului pentru 2009 și citez. În primul rând, un angajament privind sustenabilitatea -vis de agenda europeană pentru uh, deplina implementare a blueprint-ului, pentru a uh, implementa recomandările din raport și în același rând focusare pe îndeplinirea criteriilor cheie, mai ales în ce privește alegerile prezidențiale și locale din martie 2009 și un angajament în ce privește dialogul politic cu instituțiile democratice. Cea de-a doua prioritate pe care a identificat-o se referă la continuarea reformei privind uh, liberalizarea vizelor și pentru uh, a înființa instituții care să valorifice fondurile din cadrul instrumentului de preaderare EPA. Aceasta a fost o prezentare din partea guvernului care a fost foarte bine primită și uh, continuă să fie bine primită de noi și este cuplată de asemenea uh, cu o cu faptul că o coaliție guvernamentală funcționează acolo într-o manieră stabilă și cred că acest spirit va continua și după alegerile locale și prezidențiale. Care sunt principalele provocări care se află în clipa de față în, în fața fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în anul curent? Sigur că momentul alegerilor constituie provocarea cea mai importantă pentru că nu a mai rămas decât două luni înainte ca alegerile locale și primul tur al alegerilor prezidențiale vor avea loc pentru că asta se va întâmpla pe 22 martie. Cea de-a doua rundă a alegerilor prezidențiale va avea loc pe 5 aprilie. Înainte de toate, Uh, trebuie să existe eforturi majore întreprinse de către autoritățile locale pentru a îndeplini toate procedurile uh, necesare ca să fie înlăturate lipsurile care au fost constatate în 2008. Să nu mai existe un climat de impunitate care a fost constatat în 2008 în cadrul procesului electoral. În al doilea rând, uh, trebuie să fie posibilă implementarea totală a tuturor recomandărilor făcute de către OSCE, de către uh, observatorii OSCE. Avem o comisie electorală Uh, care uh, a fost înființată, dar există și o sarcină foarte dificilă de a crea garanții că uh, tot ceea ce face parte dintr-un complex electoral foarte complex chiar să și realizează, pentru că avem două alegeri în aceea zi componența consiliilor electorale locale, pentru că există aproximativ 3.000 în această țară, de asemenea, este o problemă pentru că vor fi forma, înainte erau formate din cinci funcționari, uh, acum trebuie să fie trei uh, funcționari civili și reprezentanți, cinci reprezentanți din partea partidelor politice. Ei bine, aceste uh, organisme de supraveghere a alegerilor vor trebui să garanteze puna funcționarea mecanismului electoral și va trebui să urmărim ca toate regulile și reglementările sunt respectate în totalitate și trebuie să facem acest lucru fără niciun fel de um, partipri politic. Trebuie să uh, ne asigurăm că acest Consiliu de audiovizual de asemenea va putea să monitorizeze modul în care uh, campania electorală este reflectată în mass media și că nu există niciun fel de abuzuri. Și mai există și aspectele legate de securitate care nu trebuie să fie subestimate. Ca atare, noi uh, Uh, analizăm un plan de securitate pe care guvernul l-a elaborat. În ce privește programul de susținere pe linie polițienească din partea Uniunii Europene. Noi uh, organizăm grupuri de pregătire profesională a forțelor polițienești uh, pentru ca în procesul electoral lucrurile să poată să funcționeze bine. Trebuie să ne străduim ca toate standardele internaționale pe care dorim să le regăsim acolo să fie respectate și este o obligație inclusiv pe care liderii politici trebuie să și-o asume în perioada campaniei electorale, pentru că noi va trebui după aceea să judecăm dacă aceste alegeri au fost cele mai reușite, dacă au fost libere și s-au desfășurat într-un spirit de fair play. Atmosfera între liderii politici, între partidele politice uh, uh, a fost destul de înveninată, a și dus la irregularitățile pe care le-am întâlnit în trecut și asta uh, pune în valoare o altă recomandare importantă și anume necesitatea de a întreține un dialog politic sustenabil în condiții Uh, care să creeze un spirit uh, al bunei înțelegeri și al consensului, uh, inclusiv între liderii politici în ce privește desfășurarea procesului electoral a avut loc o reuniune a tuturor liderilor politici organizată de către primul ministru la începutul lunii ianuarie și dacă această formulă de uh, întâlnire va continua, poate să însemne un semnal pozitiv. În ce privește implementarea acordului de la Ohrid, acordului cadru de la Ohrid, uh, și el poate să promoveze reconcilierea și uh, modelul de societate multietnică. Ca atare, uh, vor fi necesare eforturi sporite în continuare, mai ales pentru a obține o reprezentare echitabilă a comunităților formate din minorități pentru că încă mai sunt multe de făcut pentru a ne asigura că și comunitatea uh, turcă și roma vor avea acces uh, la instituțiile de stat uh, în cadrul administrației publice și așa mai departe. Și un alt aspect al acordului de la Ohrid trebuie urmărit în domeniul educației pentru ca să nu mai existe uh, o politică de segregare în procesul educativ uh, pentru că el ar fi contrar acordului de la Ohrid și noi vom continua să încurajăm guvernul să implementeze recomandările care au fost făcute de către înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale care a vizitat, va vizita Scopie în curând. Și au existat și o serie întreagă de măsuri legislative care au fost luate și noi urmărim acum modul în care ele vor fi implementate pentru a crea și la nivelul opiniei publice încredere în ce privește imparțialitatea sistemului juridic. Guvernul uh, trebuie să uh, respecte recomandările Consiliului Europei și în acest sens uh, trebuie făcute eforturi suplimentare pentru separarea puterilor în stat și inclusiv pentru ameliorarea situației din penitenciare. Trebuie combătută corupția într-o manieră care să fie eliberată de orice partizanat politic mai ales în vederea apropierii uh, campaniei electorale. Administrația publică, de asemenea, merită toată atenția, pentru că încă ne confruntăm cu situații în care uh, de fiecare dată se instalează o nouă administrație, sunt schimbați în funcție și uh, funcționarii publici. Vă voi atrage atenția și asupra altor două domenii. Înainte de toate, societatea civilă guvernul trebuie să uh, dedice eforturi mai mari pentru ca organizațiile din cadrul uh, um, societății civile să se poată dezvolta. Și este momentul să uh, îl ajutăm prin critici, iar guvernul va trebui să asculte criticile noastre. Este vital ca uh, guvernul să dezvolte o politică in, inclusivă în ce privește dialogul cu societatea civilă, pentru că uh, ele chiar dacă adresează critici la adresa guvernului, uh, sunt menite aceste critici să sporească democrația în țară. Un alt aspect important care merită atenția noastră uh, este legat de activitatea mass media raportul comisiei a fost foarte clar în acest domeniu. Se spune că media în continuare uh, nu uh, a fost eliberată de intervenția dinspre politic, atât în ce privește uh, proprietarii diverselor organisme media trebuie să se găsească soluții ca să nu mai existe aceste interferențe politice. Trebuie să, să convingem și guvernul că este în interesul său ca mass media să fie liberă pentru că în felul acesta se poate stimula spiritul de dialog și de consens în țară, nu prin marginalizare, nu prin stigmatizarea uh, mass media uh, dacă uh, ea are o atitudine critică față de guvern, ci prin stimularea unei deschideri a dialogului liber, de creare a facilităților pentru un spirit de consens între politici, partidele politice alte două elemente finale, dacă mai îmi dați voie. În ce privește vizele, există un domeniu în care o țară, această țară a făcut uh, eforturi substanțiale pentru a îndeplini criteriile care ar permite o liberalizare a regimului vizelor și cred că este important ca uh, toate eforturile în acest domeniu să fie judecate conform meritelor pe care fiecare țară le are. Iar în, la finalul uh, acestui exercițiu uh, al experților, cred că dacă ă, în final se va constata că toate reformele care au fost solicitate au fost derulate, va fi important ca acest lucru să se recunoască, iar această țară să obțină o eliberare de obligativitatea vizelor. Asta ar fi foarte stimulativ ă, și pentru opinia publică să dovedim că noi recunoaștem eforturile atunci când ele sunt realizate. Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru activitatea pe care comitetul condus de domnul Ceacatelis, comitet, Comisia Mixtă, uh, care uh, s-a deplasat în toamnă la Scopie, a fost desfășurată și susțin sugestiile făcute pentru stimularea cooperării Um, între echipele Parlamentului European și adunarea națională din uh, fosta Republică a Macedoniei pentru a îmbunătăți activitatea inclusiv în uh, Parlamentul Național și pentru a permite parlamentarilor naționali să își asume rolul de instituție democratică într-o manieră mai bună pe viitor. Și uh, eu și colegii mei din misiunea Uniunii Europene vom uh, continua să întreprindem eforturi pentru a încuraja procesul de reformă, iar atunci când apar probleme, uh, le vom semnala guvernului și sperăm ca în cele din urmă această țară va putea să intre într-un uh, stadiu avansat în ce privește procesul de aderare. Acum aștept cu interes întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru această prezentare. În, deci, în împrejurări normale aș da cuvântul mai întâi raportorului domnul nostru, domnul Maier, dar uh, voi da totuși cuvântul domnului Gal, care, tre, domnul Galer, pe, care trebuie să ne părăsească în curând. Așadar, îi dau cuvântul dânsului. Uh, mulțumesc foarte mult în legătură cu problema regimului vizelor care sunt motivele de substanță pentru care nu se pot înlătura aceste cerințe legate de vize, pașapoartele moderne, avansate, se pare că au fost um, realizate și așa că nu mă pot gândi la vreun obstacol de substanță. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră la ce, de ce se ocupă acum experții noștri și care este calendarul uh, și cel legat de investigațiile făcute de experți și așadar când vor primi acest Macedon, uh, macedonienii uh, vor beneficia de ridicarea vizelor. Mulțumesc! Vorbim de um, misiunea peer review care se află acum în țară și care examinează toate aspectele legate de reformele uh, necesitate de regimul de libertatea vizelor. E vorba de uh, securizarea documentelor, de gestionarea integrată a granițelor, astfel încât guvernul să aibă control suficient la granițe în legătură cu pe tema crimei organizate, de exemplu. La finalul acestui proces va avea loc o altă misiune în februarie care se va ocupa de alte aspecte și după ce toate acestea se vor fi realizat. Vom vedea dacă cerințele au fost îndeplinite. Oricum, prima evaluare făcută de Uniunea Europeană la sfârșitul lui noiembrie a fost pozitiv și s-a spus acolo că majoritatea lucrurilor au fost realizate, au fost identificate doar câteva mici um, aspecte care mai trebuie um, dezvoltate în continuare, cum ar fi gestionarea granițelor. Uh, Așadar, în final, toate um, informațiile colectate vor trebui analizate și apoi se vor face recomandările finale. Fiecare țară va fi evaluată după meritele sale, iar evaluarea Comisiei urmărește ca toate reformele să fi fost uh, îndeplinite cu succes și apoi recomandarea făcută urmărește. Uh, urmărește ridicarea vizelor pentru Macedonia? Da, uh, la finalul, până la finalul anului? Da. Nu am, nu am un calendar specific, dar raportul comisiei a spus că se speră că în cursul anului 2009 vor, vom fi în măsură să Așadar, um, dar va depinde de Consiliu să se ia o decizie finală. Să sperăm însă și noi sperăm că lucrurile totuși se vor mișca rapid. Mulțumesc! Mulțumesc pentru un răspuns foarte clar. Acum îi dau cuvântul domnului Mayer. Voorzitter, het is nu 2009 en het was 2005 dat de beslissing werd genomen over de status van dit land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 tot timpul despre aceleași teme, cinci teme majore care se discută și anume ce chestiuni mai trebuie reglementate înainte ca Macedonia să fie admisă în Uniunea Europeană. Este vorba despre acțiuni, activ, chestiuni legate de democrație, Mm, aici eu menționez diverse aspecte în uh, rezoluție despre infrastructură, despre independența mass media. Iată, sunt uh, lucruri care pot să fie rezolvate, dar mai este foarte mult de rezolvat. Mă gândesc și sistemul educațional este unul dintre aceste domenii care urmează să fie rezolvate. Sigur, am antamat multe discuții. Sunt chestiuni, spuneam, care pot să fie rezolvate în cele din urmă și, de fapt, asta este chestiunea cea mai simplă a problemei, pentru că, pe de altă parte, când încep negocierile, s au purtat negocieri cu Croația, de asemenea cu Turcia și aici situația este destul de complicată, dar negocierile cu Turcia au fost începute. După începerea negocierilor, probabil că o să mai dureze 6-7 ani până la aderare Alegerile, ultimele alegeri reprezintă un aspect foarte important în acest uh, context și am spus că nu uh, este cazul să mai apară noi uh, impedimente în calea acestui proces. Iar intenția guvernului a constat întotdeauna în aceea de a sancționa uh, neregularitățile care au apărut și aspectele anormale care au apărut în cursul procesului electoral, de asemenea uh, să intervină atunci când uh, au apărut probleme de acest gen și în desfășurarea activității partidelor politice. Se ridică în același timp întrebarea dacă aceste întârzieri pot să ducă în cele din urmă chiar la o Uh, împiedicarea procesului de negociere. În text se menționează că, de fapt, trebuie să existe o soluție care să mulțumească ambele părți și, în ultimul timp, din păcate, s-au semnalat prea mici progrese și în ceea ce privește denumirea statului ar trebui să se găsească o soluție cu care să fie de acord și Grecia. În momentul de față, ambele state sunt așa pe poziții de reticență, pe poziții de așteptare și în octombrie se așteaptă o clarificare a acestor lucruri. După aceea mai există o problemă bine cunoscută legată de problema vizei S-au întreprins aici unele măsuri de către această țară uh, se referă acest progres nu cele din urmă la datele biometrice care trebuie puse la dispoziție. Este un aspect care e legat și de aspecte financiare, evident. După aceea, colaborarea în zonele de graniță cu Kosovo. Decisiv uh, este uh, atitudinea statelor membre ale Uniunii Europene, dacă statele actualmente membre în Uniunea Europeană sunt sau nu de acord cu uh, aderarea acestui, uh, acestui stat. Dreptul de intrare a cetățenilor din Macedonia în Uniunea Europeană trebuie să fie clarificat cât mai repede posibil. După aceea, uh, Consider că în privința acordului există unele progrese, mai ales în ceea ce privește populația albaneză, care este reprezentată, a fost întotdeauna reprezentată în această, în, în guvern, există și un, o reglementare nouă în ceea ce privește utilizarea limbii. De asemenea, aparatul funcționăresc Eh, cuprinde turci, romi, însă într-o măsură foarte, foarte mică. Aici mai trebuie să se întreprindă unele măsuri pentru ca să se asigure egalitatea în drepturi a acestora. Există cam 80 de amendamente cam jumătate cât de cât a fost cazul ultima dată și există și o foarte mare uh, gamă de păreri total diferite și este sigur de aștepta să se ajungă la adoptarea unor compromisuri în, aceste, în adoptarea acestor amendamente. Sigur că vor exista și uh, uh voturi uh, separate, pentru că, cum spuneam, există opinii diferite. După aceea, în legătură cu lărgirea Uniunii Europene prin aderarea statelor din Balcanii de Vest, e bine, aici este vorba despre Serbia, apropiarea de, apropierea de Serbia nu trebuie să ne determine să ne reducem atenția pe care o acordăm în momentul de față uh, Macedoniei, pentru că mm, Macedonia este din 2005 uh, candidată la aderare, aceasta este cel puțin părerea mea, și atunci ar trebui să fie recunoscut uh, Kosovo, partea de nord, pentru că Este foarte importantă recunoașterea independenței acestui părți. Avem relații intense cu Serbia și s-a văzut că linia esențială în cadrul Uniunii Europene are o anumită dimensiune și atunci, legat de Kosovo, legat de Macedonia, ar trebui să arătăm limpede că această comisie, la fel ca și plenara asta, v-a arătat deja de anul trecut că în timp, într-un timp cât mai scurt ar trebui să fie începute negocierile astfel încât după alegerile din martie, respectiv din aprilie, să poată să înceapă negocierile de aderare cu Macedonia. Asta înseamnă că în prima jumătate a acestui, jumătate a acestui an Consiliul va trebui să ajungă la o decizie în acest uh, domeniu. Noi am, uh, avem deja unele, unele realizări uh, până în momentul de față care pot fi considerate pozitive. Uh, Cam atât am vrut să vă spun în mare în legătură cu rezoluția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai multe luări de cuv, cereri de luări de cuvânt uh, din partea uh, grupului socialist. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru o prezentare excelentă pe tema dezbaterii de astăzi. În al doilea rând, sunt de acord cu ce, cu ce a spus raportorul nostru, domnul Meier. Și poziția mea, în general, este că dezbaterile trebuie să înceapă după alegeri. Activitatea desfășurată de Macedonia pe drumul aderării este impresionantă și cred că trebuie recunoscut recunoscut această întreagă activitate în împrejurările actuale. Am pentru dumneavoastră trei întrebări. Prima, în legătură cu problema fără speranță a numelui Macedoniei după părerea Comisiei Europene, este o chestiune politică, adică o problemă legată de criteriile de la Copenhaga sau este o problemă bilaterală, fără legătură cu Copenhaga? Este o problemă generală, dar totuși se află în continuare pe tapet. A doua întrebare. Cum evaluați situația din mass media din Macedonia? Există o situație liberală, democratică legată de mass media în Macedonia sau nu? A treia întrebare. Ce părere aveți despre coabitarea cu comunitatea albaneză din Macedonia, mai ales după proclamarea independenței Kosovo? efectul este negativ, pozitiv sau neutru, după părerea dumneavoastră? Mulțumesc. Eu. Mulțumesc, doamna Ibrița Viți. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Mayer a explicat foarte bine situația, inclusiv uh, în legătură cu negocierile și cu necesitatea de a se ajunge la un compromis. Și sunt de părere că ar trebui să discutăm despre Kosovo într-o secțiune separată a discuțiilor noastre. Și Serbia, uh, poate fi asociată cu această idee de prioritate. Și fiecare dintre aceste state trebuie să fie evaluată după aceleași criterii uh, în legătură cu începerea viitoarelor negocieri. De aceea sunt de părere că ar trebui să se înceapă cât mai repede cu negocierile. Am pierdut deja destul de mult timp uh, Cred că Macedonia ar trebui să primească un statut de stat uh, candidat la aderarea la Uniunea Europeană și iată că din ce în ce mai multe țări uh, se anunță în curând uh, ele doresc să adere la Uniunea Europeană Europeană și iată că avem o problemă în cazul Macedoniei, în cazul căreia, iată, suntem totuși de ceva mai, mai avansați, dar avem conflictul acesta major care ne preocupă în legătură cu denumirea țării. Situația, de fapt, poate fi înrăutățită pe baza faptului că există atât de multe concepții în grupurile, în cadrul grupurilor politice din Parlament. Eu personal îmi doresc ca această situație să fie clarificată cât mai repede cu putință, pentru ca să putem să întreprindem următorul pas. Și după, după începerea negocierilor pe calea acestei compromise, se poate constata că diversele grupuri politice uh, fac trimitere la diverse concepții, cum spuneam, care sunt total diferite una de cealaltă. Ar trebui să ne punem de acord noi, cel puțin în cadrul comisiei noastre. Și încă o chestiune, încă o întrebare pe care v-aș pune, care este părerea dumneavoastră? Ce credeți că ar putea fi o schiță sau o schemă realistă în privința Macedoniei ca stat candidat la aderare? Cum vă, cam când credeți că s-ar putea realiza în timp acest lucru și în comparație cu alte state din regiune? Deci, cum credeți că am putea progresa mai repede? Mulțumesc, doamna Ber. În final. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru acest uh, raport. Cred că este bine să auzim din partea tuturor și în această evaluare că Macedonia, iată, își dă silința, face eforturi să progreseze și din acest punct de vedere și grupul meu își exprimă speranța că se va ajunge la o decizie politică care să dovedească și simț de răspundere. Sigur, acest lucru joacă un rol important, de aceea grupul meu a solicitat o încetare a conflictului deja la începutul acestui an. Există diferite propuneri, s-a spus de mai multe ori că imediat după desfășurarea alegerilor în martie să se înceapă cu să se înceapă uh, negocierile. Și dacă o să ajungem la o decizie mulțumită, viitoare, atunci înseamnă că poate fi ridicată și blocada din această, blocajul din această regiune și cred că semnalul nostru politic va fi unul rațional de adresare către Grecia, care trebuie să înceteze uh, acea acțiune de blocaj. Iar în cadrul celei de-a 60-a întruniri la vârf, NATO s-ar putea înregistra un progres suplimentar cu privire la Macedonia. De asemenea, dumneavoastră, domnule Fuere, credeți că acordul nostru din 1995 reprezintă în continuare uh, un document care să prezinte actualitate în cadrul, contextul internațional și anume cu privire la acordul la NATO. Iar a doua întrebare cu privire la această procedură de blocaj din partea Greciei, dacă aceasta nu cumva este o încălcare a regulilor europene, sau o încălcare a drepturilor fundamentale. Și dacă așa stau lucrurile, să vedem dacă nu cumva este cazul să purtăm discuții cu reprezentanții grecii chiar aici, în cadrul, grupului, în cadrul Comisiei noastre de afaceri externe. Și m-aș fi bucurat dacă raportorul ar fi spus ceva în legătură cu acest lucru. Avem o versiune de la 15 ianuarie. Deja cred că putem să fim de acord cu acest punct de vedere dacă rămâne așa cum este uh, menționat aici și uh, de asemenea aș face trimitere la compromisul 5, compromisul 6 care ar putea să își regăsească un loc potrivit în cadrul propunerii de rezoluție. Mulțumesc! Acestea au fost întrebările din uh, prima rundă de întrebări. Domnule ambasador, vă rog să răspundeți. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, onorabililor membrei Parlamentului pentru întrebările puse. Bineînțeles că una, câteva dintre ele sunt uh, foarte dificile și trebuie să mă gândesc în ambele mele competențe, poziții, să văd cum aceste poziții cooperează, dar mă voi strădui să răspund cât mai bine. În primul rând, în legătură cu sincronizarea negocierilor și cu recomandările. Suntem dispuși, foarte dispuși să asistăm la o mai rapidă desfășurare a lucrurilor. Faptul că acest lucru nu s-a întâmplat este, se datorează faptului că țara nu a, um, înde, nu a îndeplinit um, reperele uh, puse. În martie 2008 am uh, primit în raport 8 repere, acestea au devenit 9 cu ocazia alegerilor. Dacă le îndepliniți, pot avea am argumente suficiente pentru a recomanda o dată a începerii negocierilor de aderare, însă unele din aceste repere nu au fost îndeplinite, au fost eșecuri. Cea mai, cel mai important eșec a fost um, problema legată de um, alegeri. Cu toate acestea, reacția guvernului după raportul din noiembrie a fost încurajatoare, iar acum ne străduim să, să mergem pe drumul cel bun și dacă vor, uh, vor uh, răspunde pozitiv, atunci Comisia va putea recomanda o dată de începere a negocierilor. Acest proces însă este anual, cu alte cuvinte, următorul raport din partea Comisiei va fi redactat în toamna lui 2009. Așadar, presupunând că alegerile se vor face după, criterii, după standarde internaționale și celelalte criterii vor fi fost îndeplinite, adică cele identificate în parteneriatul de aderare, atunci Comisia va avea suficiente argumente uh, ca să uh, recomande în raportul său din toamna lui 2009 data începerii negocierilor de aderare. Aceasta nu împiedică însă ca Consiliul European, Consiliul de Ministri să țină cont de progresele înregistrare atunci când acestea sunt înregistrate. De exemplu, dacă alegerile uh, vor, fi, vor avea loc la standardele pe care le sperăm cu toții, atunci ar fi adecvat, foarte adecvat, ca acest lucru să fie recunoscut în concluziile Consiliului European la momentul respectiv, însă în ceea ce privește procedura Comisiei, e un lucru foarte clar. Deci ce trebuie să facem noi acum este să ne străduim ca toate reperele să fie îndeplinite, ceea ce va oferi suficiente argumente comisiei ca aceasta să, recome- să recomande o dată a începerii negocierilor. Aceste rapoarte însă am nevoie de foarte mult timp pentru a fi redactate. Uh, există o, o contribuție adusă lunar la sediu și apoi sediul trebuie să lucreze, sediul central trebuie să lucreze luni de zile ca să evalueze ceea ce face țara în fiecare domeniu. Am avut um, întâlniri cu OCDE-ul, cu societatea civilă și toate aceste contribuții sunt considerate pe această bază. Comisia întocmește raportul său. Acest lucru nu se poate face, nu se, se întâmplă peste noapte sau într-un timp foarte, foarte scurt. Așadar, dacă lucrurile vor merge bine, să sperăm atunci că vom avea uh, gata, vor fi, aceste recomandări vor fi gata la toamnă. În ceea ce privește numele Macedoniei, într-adevăr aceasta continuă să rămână o problemă importantă care și este foarte important să nu o confundăm cu reformele. Motivul pentru care Comisia nu a făcut încă o recomandare în ultimul său raport nu are absolut nicio legătură cu problema numelui, ci are legătură numai cu faptul că guvernul nu și-a îndeplinit, nu a îndeplinit um, criteriile de la Copenhaga. Noi am spus acest lucru foarte clar. În același timp și comisarul Oliren și înaltul reprezentant, reprezentant Javier Solana au spus că rezolvarea acestei probleme este un aspect esențial al procesului global uh, de um, integrare uh, europeană și noi încurajăm ambele părți să găsească soluții acceptabile reciproc. Acest lucru se poate face numai în contextul, numai într-o atmosferă calmă, care să fie favorabile negocierilor, să ducă spre negocieri. Este foarte important ca în acest context guvernul să se Um, abțină de la orice acțiuni sau decizii care, să, care pot fi interpretate greșit. Așadar, ultima, următoarea um, rundă de negocieri va avea loc la începutul lunii februarie. Și de aceea încurajăm, îndemnăm guvernul să fie angajat în continuare și să încerce să ajungă la o soluție, pentru că vorbim de fapt despre vecini și foarte multe lucruri pot fi realizate dacă se poate stabili un acord astfel încât această problemă să fie uh, soluționată. În legătură cu celelalte două chestiuni legate de media, de mass media, uh, în raportul Comisiei s-a spus acest lucru foarte clar. Există o problemă legată de faptul că foarte multe stații TV sunt private, ceea ce nu este un lucru neapărat rău în sine. Dar, uneori, acești proprietari uh, au afiliații politice, afilie, o afiliere politică specifică și care afectează conținutul editorial al postului. De aceea este foarte important să se facă eforturi din partea Asociației Jurnaliștilor reprezentanții um, mass mediei în țară, împreună, care împreună cu guvernul să găsească o modalitate ca mass media să-și poată îndeplini funcțiile, funcția într-un mod independent, iar condițiile de lucru pentru jurnaliști să fie îmbunătățite, ceea ce va, duce, uh, o, va crește motivația unei mass medii independente. Acest lucru este și mai important cu cât ne apropiem de alegeri, deoarece vor exista, uh, vor apărea aceste uh, tentații din partea ambelor părți de a influența context, uh, conținutul editorial. și dacă se va realiza, dacă se va ajunge la o medie, mass media independentă, toată lumea va avea de câștigat. Trebuie într-adevăr să ne gândim, să privim um, modelul uh, uh, Ockert ca uh, unul de succes. Există probleme care au apărut în trecut, cum ar fi tendința către segregare eh, vis-a-vis -vis de profesori în unele școli, ceea ce generează tensiuni la nivel de școală. Acest lucru poate fi rezolvat. Singura modal, metodă este de a, a promova, de a încuraja activități curriculare și extracurriculare, iar acest model să fie în, incorporat în viața cotidiană acest lucru este și mai important în contextul alegerilor. Apoi, independența Kosovo. Da, proclamarea independenței Kosovo a avut un impact asupra ță- în țara noastră. Um, unii membri ai mace- comunității macedonene etnice, ca și celelalte comunități, comunitatea albaneză, um, Guvernul dorește să păstreze relații bune cu Serbia. Și de aceea cred că, în linii mari, această problemă a recunoașterii a fost uh, rezolvată într-un mod delicat și ea reflectă dorința guvernului de a promova stabilitatea regională care a fost, a participat activ în, um, la misiunea din din regiune cu, cu foarte multe victime însă și pierderi tragice din nefericire. Eu sunt însă optimist și este foarte important să continuăm implementarea uh, deplină a acordului cadru Ohrid, mai ales la nivel local, ceea ce se va întâmpla, bineînțeles, după alegerile locale. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o problemă, mai, aveți, mai avem trei minute și am uh, patru vorbitori pe listă, de aceea vă uh, rog să nu vorbiți mai mult decât de un minut pe persoană. Domnul Kirilov. Thank you, Chairman. Just Mulțumesc, domnule președinte. Un scurt comentariu înainte de toate. Cred că vom fi recunoscători, într-adevăr, ambasadorului pentru aceste afirmații și analize cât se poate de realisti, realiste. Am făcut parte din uh, comitetul mixt al Parlamentului și uh, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în zonă. În ce privește problematica mass media, cred că majoritatea colegilor noștri, uh, membrii ai uh, Comisiei Mixte, uh, sunt de acord că Macedonia trebuie să continue procesul și, bineînțeles, ceea ce este foarte important este uh, punctul de vedere al ambasadorului, este nevoie de uh, progres în alegerile care urmează. Dar uh, uh acea referire la mass media din uh, anterioara noastră rezoluție se referea la uh, incitarea la ură există încă manifestări de intoleranță politică, dar pe de altă parte, și, și asta este îngrijorător, avem uh, cazuri severe de incitare la ură, inclusiv în ce privește statele vecine. Și uh, uh pentru bulgari poate că n-ar trebui să fie atât de important pentru că Bulgaria nu are niciun fel de problemă cu astea, dar trebuie să citez un exemplu foarte bun în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în mass media din Macedonia referitor la Bulgaria. Unul dintre cele mai importante ziare cotidiene uh, scria că Bulgaria este un stat polițienesc și că bulgarii sunt primitivi, needucați și uh, nu sunt decât uh, niște bulgari uh, care creează probleme. E bine, în eu susțin, de pildă, liberalizarea regimului vizelor în fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Cred că oamenii, în general, nu sunt de bine. Domnul Chirița. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea amplă care ne a făcut o referitoare la situația de fapt a, situația la momentul acesta a republicii macedonia și stadiul în care se găsește pentru a începe discuțiile. am o singură întrebare punctuală către dumneavoastră m ar interesa dacă în parlamentul uh, macedonean uh, se regăsesc și minoritățile Vă mulțumesc. Adică e vorba de minoritatea bulgară, sârbă, a românii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mr. Stoianov. Domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să continui ceea ce a spus domnul Kirilov. Am uh, introdus trei amendamente, două dintre ele au fost uh, respinse de către raportor. Unul dintre ele se referă la violența fizică împotriva macedonienilor care se uh, identifică ca fiind bulgari de etnie și vă întreb dacă asemenea manifestări de violență le considerați admisibile iar a doua mea întrebare. Dispuneți de informații în legătură cu discriminarea împotriva uh, etnicilor bulgari? Întrebarea dacă există o minoritate bulgară în Macedonia este o poveste lungă. Există o organizație bulgărească care are uh, un caz în instanță în ce privește încălcarea drepturilor omului. Cunoașteți și asemenea cazuri? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există în discuția noastră o oarecare confuzie. Textul comisiei, declarația lui Oli Rehn, luarea de poziție a domnului ambasador, demonstrează foarte clar că uh, faptul că negocierile nu au putut să înceapă se datorează faptului că nu au fost respectate toate criteriile pe care Comisia Europeană le-a stabilit. Iar în ce privește amendamentele care au fost avansate, se pare că uh, principala rațiune a întârzierii este acea, acel refuz al Greciei, nuul Greciei. Ei bine, uh, eu cred că această poziție a unei țări nu trebuie să um, afecteze, uh, de fapt, progresul reformelor în uh, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, pentru că probabil că și Grecia își dorește că acest teritoriu să aibă o evoluție democratică, să nu aibă o atitudine naționalistă. Noi suntem vecini și aș vrea ca Parlamentul să găsească o soluție să ajute această țară să se apropie de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Iar acum răspunsurile din partea domnului ambasador și după aceea ascultă intervenția raportorului. Vă rog, domnule Fure. Îmi cer scuze dacă nu voi putea să răspund la toate întrebările uh, atât de amplu cum mi-aș dori. Nici nu pot răspunde la toate întrebările doamnei Beer. Dar aș vrea să spun în ce privește comunitățile eh, etnice, minoritățile. Câteva sunt reprezentate în Parlament. Este singura țară în care există o municipalitate care este condusă chiar de către un primar care este de etnie romă. Atât voi răspunde în ce privește comunitățile etnice și eu cred că eforturile întreprinse de guvern eh, în acest sens trebuie să fie recunoscute și da, Există probleme de pildă cu bulgarii. Dar eu cred că cea mai bună uh, soluție de a rezolva aceste conflicte uh, constituie dialogul. Și există uh, și posibilitatea de a se adresa instanțelor internaționale de la Strasbourg care pot să rezolve probleme, dar eu am încrederea că dacă există bunăvoință de ambele părți, toate problemele care poate au apărut în trecut uh, în ce privește chiar incitarea la ură, ar putea să fie rezolvate și, mă rog, aceste conflicte aplanate. Sunt convins că tratatul cadru de la Ohrid oferă modelul cel mai bun de reconciliere și poate promova o societate multe etnică care să răspundă intereselor și necesităților țării iar uh, cetățenii uh, este clar că sunt determinați să facă progrese, să ajungă la formule de compromis în legătură cu aceste subiecte, să se apropie de vecini în ideea integrării europene. Acum este datoria liderilor politici să interpreteze și să stimuleze acest spirit de compromis care există la nivelul simplelor cetățeni pentru a uh, intra într-un etapă nouă. Mulțumesc, domnule ambasador și domnul Maier acum. Concluzii scurte, vă rog. Twee vragen specific aan mij gesteld. De... Domnule președinte, mi s-au pus două întrebări. Pe de o parte, s-a referit această întrebare la atenția pe care o acordăm denumirii acestui stat. Eu am mai spus că sper că în următoarea rezoluție să nu, fim, să nu mai fim obligați să mai spunem ceva referitor la această problemă. Pentru că, între timp, în ambele țări ar fi de așteptat uh, o acțiune care să ne determine să nu mai reluăm această temă, dar se pare totuși că nu putem să scăpăm de acest compromis. Uh, și atunci nu pot să vin în întâmpinarea dorinței doamnei Berde și în principiu sunt de acord cu părerea dumneai. După aceea legătură cu domnul Stoianov și cu minoritățile naționale. Sigur că există încă probleme, însă discuția ar trebui portată pe un alt plan care este mai complicat în Bulgaria se pleacă de la uh, concepția că uh, cetățenii bulgari din Macedonia nu sunt uh, de etnie bulgară. Deci, atenție să nu cumva să facem ca aceste sensibilități să se amplifice și mai mult. Sunt niște lucruri, cum spuneam, sensibile, de pildă macedonienii se consideră rude ale rudiți cu, cu bulgarii, dar nu se consideră a fi inferiori uh, lor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să vă mulțumesc încă o dată, domnule ambasador, pentru, între, pentru răspunsurile date. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră deloc ușoară și, de asemenea, mult succes țării de care vă îngrijiți. Mulțumesc! Uh, Dragi membri, doamnelor și domnilor, continuăm activitatea comisiei noastre AFET printr-o sesiune destinată problemei securității energetice din mai multe motive. Unul, această comisie a jucat un rol principal elaborând un raport cu privire la în 2007 cu privire la politica europeană privind securitatea energetică. Mai multe evenimente au fost organizate încercând să sublinieze, mai ales în cadrul crizei recente ruso-ucrainiene a gazelor, și am uh, avut o abordare, o abordare progresistă, comandând diferite cercetări, studii, ex, realizate de experți și acest acord între Rusia și Ucraina a fost semnat deja, din câte am înțeles. Dar astăzi, 19, lunii 19 ianuarie, să sperăm că gazul va începe să curgă prin conducte și de aceea um, mi s-a părut foarte utilă discuția pe această temă datorită unor incidente precedente legate de discontinuitatea aprovizionării cu gaze. Mai multe întrebări cheie, diversificarea și suntem de părere că nu mai este în esență o problemă de politică energetică sau de comerț, ci o problemă de măsuri de politică externă și abordare în acest sens. Și evenimentele de până acum au dovedit că avem dreptate. Am uh, comandat trei rapoarte. Primul, realizat de un expert care lucrează deja pentru Ă, comisia, pentru comisie, domnul ă, profesor Alan Riley, care este profesor de drept la City Law um, School și la City University Londra. Și uh, studiul se referă la um, Nabucco și South Stream, o analiză de piață și economică. De asemenea, cu noi se află și domnul Andrew Manocan de la NATO Defense College, Roma și studiul uh, dânsului se intitulează Provocări și oportunități pentru o politică europeană de uh, politică energetică. Dânsul a uh, incorporat uh, toate recomandările din raport votate acum un an de, de Parlament și a propus măsuri noi, ținând cont de tot ceea ce de, de recomandările precedente. Uh, Așadar, toate aceste rețete, să le spunem, au fost, uh, au fost uh, dacă toate aceste recomandări din raport ar fi fost uh, puse în aplicare, nu am fi avut poate criza cu care ne confruntăm astăzi. Al treilea studiu, pe care nu-l avem însă aici, aspecte de securitate legate de South Stream, doamna Baran, expertă în audierea pe care am avut acum un an și jumătate, este și el distribuit, așa că îl puteți vedea și pe al treilea. Este și pe website-ul comisiei noastre și uh, avem cu noi, printre noi și domnul Sabatil, director la Comisia Europeană, DG Relex, bine uh, ați venit, care se concentrează la DG Relex pe ener- securitatea energetică. De asemenea, avem printre noi pe recent numitul reprezentant al um, înaltului reprezentant, domnul, uh, domnul Stephen Everett. Începem în uh, secvența pe care am menționat-o și dau cuvântul în consecință domnului profesor Alan Riley. Aveți cuvântul? Da, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că mă aflu astăzi aici ca să vorbesc despre rap- proiect, raportul meu de, proiectul meu de raport și subliniez că este un proiect de raport. Voi uh, realiza un raport, un proiect final după um, ziua de astăzi. Raportul meu analizează două propuneri una Nabucco, celălalt South Stream. Mai întâi voi uh, discuta despre South Stream, apoi despre Nabucco și apoi voi face o evaluare uh, succintă. Am 10 minute, mi s-a spus, așa că voi fi foarte scurt, concis cu comentariile mele. Proiectul South Stream care presupune construirea unei uh, conducte peste Marea Neagră și conectându-se cu alte, uh, cu alte conducte din Europa pe o distanță de 1000 de kilometri pentru aprovizionarea cu gaze. Acesta este un proiect care este în discutabil din punctul de vedere al Uniunii Europene, statele membre și poporul, popoarele europene, Uniunii Europene. Dificultatea legată de South Stream este următoarea. În primul rând, costă foarte mult. Vorbim de construirea unei conducte de 900 kilometri, 4 de fapt, a 900 de kilometri fiecare, peste, pe, pod, pe, prin Marea Neagră, pe fundul Mării Negre, adâncime de 2000 de metri. Și dacă compare acesta cu Nord Stream, care ă, implică două conducte și adâncimea este numai de 200 de metri. Costul este așadar enorm, estimă, estimările făcute recent sugerez un preț de 20 de miliarde de dolari. Vorbim de costuri, de o conductă foarte, foarte costisitoare și dată fiind um, criza economică, criza petrolului, um, apoi Așadar, pe lângă această capacitate financiară cu probleme, mai este o problemă care mi se pare a fi cea mai importantă pentru, uh, de care trebuie să țină seama parlamentarii într-un an electoral. O asemenea conductă foarte costisitoare ar înseamnă uh, gaz la preț înalt, foarte înalt. Oferta rusească este, vă, noi vă vom construi această conductă costină, uh, costisitoare și apoi al, alegătorii dumneavoastră vor plăti un preț foarte mare la gaz. Și cred că trebuie să ținem cont neapărat de această, de această chestiune în propunerea noastră. Ceea ce subliniază acest lucru este că nu, ob- nu obținem gaz nou, gaze noi, ci este vorba de un proiect diversionist. În loc de a uh, pune, lăsa să curgă gazul uh, pe conductele ucrainiene, unde costul este relativ uh, scăzut și conductele există deja, noi ne gândim la o conductă nouă, foarte costisitoare. Deci, din punctul de vedere al consumatorilor europeni, înseamnă acest lucru se traduce prin creșterea costului la gaze. Răspunsul rușilor este că avem probleme cu, cu Ucraina, care au fost demonstrate recent. Răspunsul meu este următorul alegeți opțiunea de lux. Dar există una mai ieftină, mult mai ieftină, și anume a negocia un regim de tranzit favorabil internațional, bazat poate pe, protocol, pe proiectul, de, de, proiectul de protocol și a um, avea un, um, un regim de tranzit care să fie favorabil Ucraine, și Ucrainei în loc să construiți o conductă foarte costisitoare pe care nu vă puteți permite. Există și alte întrebări legate de South Stream, mai ales problema de reglementare. Pentru a fi construit, trebuie să traverse, trebuie să treacă prin problemele economice din România și Ucraina, și aceasta va presupune și o evaluare a, a conductei. Ucraina are un stimulent uh, economic uh, pentru că pierde uh, taxele de tranzit. În România, de exemplu, dacă se construiește, înseamnă că gazul din România va deveni foarte scump. Așa, întrebarea este, dorește România acest lucru? Așadar, din punct de vedere al reglementării, se pune problema unei amânări a construirii South Stream. Cred că toate aceste întrebări sunt extrem de importante pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește costul, valoarea uh, globală a proiectului pentru, pentru Europa. Nabucco acum. Problema uh, importantă, majoră cu Nabucco este de unde va veni gazul. O întrebare, uh, una din sursele potențiale este Iranul, dar trebuie să ținem cont de faptul că există o lipsă de investiții în terenurile petroli- gazifere, toate acestea ridică probleme mari pentru Europa, iar Iran, în ciuda faptului că, este, că are a treia rezervă de gaze de caparibe din lume, este un importator net de gaz. Și, pe lângă aceasta, există sancțiuni împotriva Iranului, ceea ce îngreunează foarte mult exportul de gaze. Dată fiind uh, potențialul de gaze de acolo, care există, chiar dacă ne lăsăm deoparte sancțiunile, există o perspectivă pe termen mediu și lung de, vis-a-vis -vis de exportul de gaze. Deci trebuie, necesită investiții foarte mari. Legarea cu Turcia și Irak, există problema securității și problema um, cererii locale, există și factorul timp, Turkmenistan. Uh, Um, reprezintă poate un prospect, um, o perspectivă de succes pentru Nabucco. S-a stabilit recent că Turkmenistan are rezerve mari de gaz, dar problema este costul și timpul, pentru că va dura ceva timp până când terenurile gazeifere se vor deschide. Apoi este vorba și de rezerva um, guvernului local, confruntat cu concurența din Turcia, de exemplu, și apoi starea Mării Caspice și poten- potențialul ca Rusia să blocheze aceste lucruri. Apoi problema, deci problema sancțiunilor în cazul Iranului, de aceea potențialul sursa cea mai uh, încurajat producătoare este din Azerbaijan, stațiile offshore, unde este, există mult gaz, dar trebuie să ținem cont de faptul că gazul va fi um, luat atunci de la Turcia și Georgia. Uh, așadar, există rezerve mari de gaze, dar în același timp există probleme legate cu furnizarea gazului Apoi, rolul jucat de Turcia în livrarea de gaze. Turcia are probleme însă mari de tranzit și întrebări în legătură cu cât de departe poate merge acest uh, proiect, ținând cont de cererile Turcii și apoi uh, probleme legate de finanțarea uh, lui proiectului Nabucco. Criza economică nu a ajutat deloc Trebuie să existe o mm, asigurare în vederea contractării înainte de inițierea Nabucco. Și pentru că acest obiectiv de siguranță energetică este atât de important, suntem gata să um, legăm Nabucco de angajamentele financiare și politice. Trebuie să, ne, să realizăm faptul că acest proiect dură, poate dura mai mulți ani și timp de mai mulți ani Nabucco nu va fi operațional uh, timp de, um, după inițierea sa timp de mai mulți ani. Apoi, aducerea acestui, acestui gaz în Europa, din Europa, din um, Asia și um, diferitele obstacole. Așadar, South Stream nu este în interesul consumatorilor europeni, iar Europa trebuie să evite să ajungă într-o situație în care să aibă o conductă uh, care să fie foarte mult mai costisitoare decât înainte și apoi problema legată de un protocol de tranzit. În cazul Nabucco, uh, întrebarea cheie este unde sunt rezervele de gaze. Există rezerve de gaze, dar întrebarea este dacă Uniunea Europeană dorește sau nu să facă o evaluare a securității energetice în pentru că, în ciuda rezervelor, există această problemă de securitate și există și o problemă de angajament politic. O altă observație din uh, raportul meu se referă la gazul lichefiat um, conducta din Baku până în Turcia și Jehan uh, se poate construi o conductă pentru o rețea de gaz lichefiat. Nu este la fel de costisitoare, dar ar putea reprezenta un outlet pentru gazul de acolo într-un uh, calendar uh, rezonabil. Strategia Nabucco. Acum, există, este vorba de o interconexiune Grecia-Turcia. Argumentul este dacă putem extinde această conductă, dacă până în Italia, dacă putem crește capacitatea, dacă putem folosi conductele existente până în Europa uh, centrală și să avem o strategie Nabucco Light care să fie mai ieftină. Raportul meu se referă și la um, securitatea energetică a Europei. Este vorba și de dorința Europei în legătură cu direcția în care vrea să se îndrepte. Strategia Nabucco sau strategia Nabucco Light? Există așadar mai multe opțiuni. Mai sunt încă multe de spus, uh, mai, dar uh, cele 10 minute care mi-au fost alocate s-au încheiat aici. Mulțumesc foarte mult, domnul Riley, profesor Riley, și acum îi dau cuvântul acum domnului Manohan de la NATO Defense College din Roma, care a pregătit subiectul uh, Challenges and opportunities for EU foreign energy policies. Mulțumesc, este o plăcere pentru mine să pot vorbi în fața dumneavoastră și să vă prezint un raport în legătură cu două documente pe care le-am citit cu plăcere. Eu, ca și profesorul uh, Riley, am 10 minute la dispoziție pentru a vorbi despre un subiect care este foarte vast. Voi încerca să mă uh, rezum la două, trei aspecte care pot fi stimulative pentru discuțiile care vor urma. Elementul esențial la care aș dori să mă refer este că, indiferent cum am tratat problema, Uniunea Europeană trebuie să uh, trateze această problematică a securității energetice într-un context care este plin de provocări pentru că suntem într-o perioadă în care există o încetinire a dezvoltării economice, în care probabil că pe plan mondial nu se va mai juca după regulile pe care le știam până acum și există și o insecuritate energetică. O parte a uh, accentelor puse în cele două rapoarte s-a dedicat subiectelor interne în legătură cu dezvoltarea coerenței interne cu infrastructura internă. În ce privește solidaritatea, eu cred că este o parte esențială a tuturor uh, strategiilor. Din punctul meu de vedere, este important să ai inițiativa strategică. Dacă există coerență internă, atunci vom putea să acționăm mult mai bine în calitate de comunitate vis-a-vis -vis de provocările cu care ne confruntăm și vom putea să folosim oportunitățile în momentul în care ele apar. Vă voi, uh, mă voi referi puțin la Rusia, pentru că toți cei care gândesc problematica energetică în Europa se gândesc la Rusia și mă voi axa pe două puncte esențiale. Diversificarea surselor de energie, aici este vorba despre surse și despre uh, tipuri de energie. În al doilea rând, mă voi concentra pe rolul NATO în ce privește securitatea energetică pentru că Uniunea Europeană va trebui să trateze această problematică cu toți partenerii săi, cu partenerii actuali și cu partenerii uh, pe care putem să-i mai atragem în eforturile noastre în momentul diversificării. Există câteva elemente în relațiile dintre Rusia și uh, sistemul energetic european. Rusia își Uh, va exploata potențialul energetic. Există însă și limitări geologice în ce privește uh, energia provenind din Rusia și mai există și relații complexe dintre Rusia și statele vecine. Eu cred că există evident și limite în legătură cu capacitatea de producție a Rusiei și, uh, cum spuneam, relațiile cu vecinii. Există și o dispută între Rusia și Ucraina în clipa de față, să ne gândim cum afectează acest conflict Europa. Cred că există și o perspectivă uh, uh, vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană care uh, devine evidentă în ce privește Rusia, pentru că pe 8 ianuarie am văzut într-o revistă a presei o declarație a lui Putin, a pre- Uh, dacă vrei să faci ceva în această direcție, atunci trebuie să întreprinzi ceva, spunea Putin. Ei bine, eu cred că Rusia va include aspectele energetice în dorința sa de a reconsidera arhitectura europeană. Eu bănuiesc că această uh, dispută dintre Rusia și Ucraina va fi uh, folosită pentru a ne uh, determina să reconsiderăm arhitectura securității europene. Pentru că dacă vedem că ea nu dă roade, ea trebuie să fie regândită. Și uh, e, arhitectura energetică se pare că nu funcționează, deci trebuie și aici să um, facem ajustări, inclusiv în ce privește protocolul de tranzit al gazului rusesc. Rusia va uh, fi confruntată în 2009 cu probleme economice serioase și probabil că asta va modifica și situația politică din Rusia. În acest context trebuie să ne gândim la uh, posibile presiuni și, uh, și situații tensionate inclusiv între Gazprom și statul rus. Dacă eh, mă orientez acum spre problematica diversificării, înainte de toate, eh, sigur, diversificarea este bună, diversitatea este bună. Dar cum eh, va afecta o și mai mare diversificare aspectele solidarității europene, pentru că noi trebuie să ne propunem solidaritatea europeană. Dar dacă ne voi diversifica sursele, va trebui să vedem și care sunt eventualele amenințări din punct de vedere energetic și în legătură cu cine. Iar dacă diversificăm în continuare, sursele trebuie să avem în vedere această întrebare cum va fi posibilă o uh, mai mare diversificare fără să existe în același timp o fortificare a coeziunii. Având în vedere infrastructura actuală, cine va plăti pentru și mai marea diversificare a infrastructurii în perioade de restriște financiară? Cred că sunt probleme pe care trebuie să le avem în vedere și uh, să ne raportăm la ele când ne elaborăm strategia. Ce impact va avea diversificarea asupra partenerilor noștri? Pentru că dacă noi uh, vom recurge la diversificare, ce vor face partenerii noștri actori? Și ei vor diversifica, parteneriatele se vor orienta spre alți parteneri cu oferta lor. Iar dacă ne gândim la diversitate, Obiectivul este, bineînțeles, să ai cât mai multe tipuri de energie posibile la dispoziție și cât mai multe surse de energie la dispoziție. Dacă ne gândim la gazele naturale, deci trebuie să ne găsim și alți parteneri, alți furnizori în afară de Rusia. Coridorul din sud, acel South Stream, Uh, să aflați în atenția noastră. Dar uh, înseamnă asta oare o diversificare? Pentru că uh, coridorul acesta de sud ar urma să traverseze zona de conflict din Nagorno-Karabakh, există da, tensiunile dintre Rusia și Georgia. Trebuie să avem în vedere că noi, chiar dacă ne-am propune să um, creăm această conductă prin Caucazul de Sud, vor exista amenințări uh, de tipul uh, securității. Dacă ne orientăm spre Asia Centrală, în ce măsură găsim parteneri de nădejde cu surse de nădejde? Um, se află o asemenea orientare în interesul nostru? Pentru că de multe ori aceste argumente de diversificare în sensul că trebuie să ne îndepărtăm puțin de Rusia, parcă sunt ușor mioape. Trebuie să privim lucrurile a la lung. Să ne gândim dacă ne orientăm spre Orientul Mijlociu sau spre Iran. Există uh, uh, oare acolo zone mai mari de stabilitate decât Rusia? să ne gândim la natura diversificării în această uh, zonă. Ne gândim la uh, South Stream, la Nabucco, la aceste conducte. Dar dacă uh, luăm această uh, conductă, uh, o îndepărtăm de Ucraina, ajungem la Turcia, scăpăm de o problemă, creăm alta. Profesorul O'Reilly spunea și că sunt și alte probleme legate de consumul de gaze, relațiile cu Rusia. Sigur că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere atunci când uh, ne gândim la modalitățile de diversificare. Orientul Mijlociu să fie un furnizor alternativ nu este o regiune foarte stabilă. În plus, de când comunitatea europeană uh, va uh, obține uh, deja și obține deja petrol din această regiune. Înseamnă oare o diversificare dacă vom lua și gaze naturale din această regiune? Să ne orientăm puțin spre Africa Occidentală. Și aici ne întrebăm dacă căile de tranzitare vor fi mai stabile. Trebuie să ne gândim la aspectele politice, la aspectele de securitate. Voi trece la un aspect al relațiilor care nu a fost atins în raport direct cu partenerii pe care îi avem deja. A fost menționat uh, Uh, Agenția de Energie Atomică. Eu cred că este un partener important, având în vedere uh, însă și riscurile potențiale de atacuri teroriste. Uh, trebuie să ne gândim și la această problemă. Iar în ce privește relațiile noastre în cadrul NATO? NATO afirmă că are un rol limitat și doar o funcție complementară în legătură cu celelalte instituții care acționează în cadrul Uniunii Europene, dar în ce privește sectorul energetic, există uh, un număr mai mare de parteneri pentru că include și Statele Unite, și Canada, și Turcia. Statele, avem relații bune cu statele din zona Mediteranei uh, parteneriate bune cu Rusia, deci o serie întreagă de parteneri care pot juca un rol crucial. Și uh, există și uh, capacitățile de management civil Iar dacă vorbim despre LNG, să ne gândim care sunt posibilitățile de sprijin de pe mare. Eu v-aș sugera să ne gândim și la aceste lacune din raport dacă vrem să extindem cooperarea cu partenerii potențiali. Câteva concluzii. Uniunea Europeană va trebui să se zbată pentru a obține o securitate energetică într-o lume în schimbare care trebuie să facă uh, față unui număr tot mai mare de provocări. Și trebuie să ne concentrăm pe coeziunea noastră, să ne îndepărtăm de anumite mecanisme învechite, care să fie și foaia de parcurs a demersurilor noastre pentru securitatea energetică pentru că trebuie să avem niște repere în timp 2010, 2020, 2025 în momentul în care stabilim parteneriate, dar să vedem și care sunt din acest punct de vedere reperele um, temporale ale partenerilor noștri. Va trebui să uh, dovedim discernământ în selecția partenerilor noștri, să vedem care sunt forțele lor, uh, puterile lor pe plan național. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la această întâlnire cu dumneavoastră. Mulțumesc la rândul meu, domnule doctor Monegan, și îi dau acum uh, cuvântul domnului Zavatil. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o dați pentru a prezenta aici câteva comentarii în legătură cu materialele pe care le-am ascultat. Ajungem într-un punct al discuției în care suntem cu toții sensibilizați în legătură cu aprovizionarea energetică. Nu voi fi în măsură să ă, ating toate problemele care au fost ridicate, pentru că multe dintre acestea ă, au fost deja discutate în ultimul nostru material din decembrie. Sunt membru în această comisie și cu toate acestea vreau să spun faptul că siguranța energe- securitatea energetică comportă două aspecte. Este vorba de piața internă, pe de o parte, pe de altă parte, problema solidarității. Uh, s-a menționat acest lucru chiar în legătură cu statele care nu sunt membre, statele care practică aceste relații. Este vorba despre statele uh, baltice, de pildă, este vorba despre proiecte de infrastructură primară și despre zona din Europa de Est. Ceea ce am ascultat aici este, de fapt, un prilej pentru noi să arătăm aici că uh, problema energetică este foarte heterogenă în statele membre. Și pe baza situației din statele membre în Uniunea Europeană există, bineînțeles, și priorități diferite în statele membre. Așadar, aspectul cel mai important legat de aprovizionarea energetică este legat de aspectele interne. Pe de altă parte, se vorbea și despre componenta externă, de politică externă. Este o dimensiune nouă care a fost deschisă și care ne arată că nu mai trebuie să fie neglijată, pentru că, iată, avem această problemă în acest, în acest uh, deceniu, avem această problemă cu aprovizionarea energetică Și, pe de altă parte, este și acest aspect al naționalismului uh, uh, pe plan internațional. Iar diversificarea de care avem nevoie Uh, prezintă și noi riscuri uh, în desfășurarea activităților comerciale. De aceea, coridorul acesta de sud este unul dintre cele șase prim, uh, proiecte primare de infrastructură pe care le-am discutat. Există și alte alternative, Sigur, există diferențe care au fost menționate aici. Coridorul de Sud este un proiect care se bucură de interes uh, uh, comun, dar Nabucco se bucură și de un interes european. Ne ocupăm de multă vreme de aceste lucruri. Și sper foarte mult ca săptămâna viitoare la Budapesta, cu ocazia summitului, să se uh, ajungă la unele lucruri mai clare în legătură cu Nabucco și astfel încât proiectul să poată să aibă și șanse de realizare. De aceea aș spune că Uniunea Europeană trebuie să se uită nu numai la o, o, sursa din care provine energia, ci și la aspectele legate de tranzit. Parlamentul European European în septembrie 2007 a arătat că trebuie să se întreprindă pași mai mulți. Dimensiunea internă este legată de pachetul de acțiuni, iar în ceea ce privește orientarea către exterior, iată, avem de-a face cu această criză, ne trebuie niște instrumente uh, uh, adecvate, adecvate acestei crize economice mondiale. Este directiva storage în legătură cu depozitarea gazului și ca să găsim o posibilitate cât mai rapidă pentru realizarea proiect, proiectelor. De asemenea, posibilități noi de finanțare uh, sunt necesare pentru ca să putem să le și realizăm mai repede, domnule președinte. M-aș opri aici și dacă mai sunt și alte întrebări punctuale, voi reveni cu plăcere. Mulțumesc! Thank you so much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Sabatil. Înainte de a deschide dezbaterea, vreau să adaug ceva pe scurt legat de Nabucco. Și apoi un cuvânt despre impactul politic al acestui subiect în legătură cu Nabucco. Doc, domnul Dr. Riley, ați v-ați oprit la um, orizontul de timp pe termen mediu și apoi ați uh, subliniat limitele surselor din Asia Centrală și zona Mării Caspice. Uh, dacă recunoaștem, dacă acceptăm un, um, un uh, scenariu supraoptimist, problema, se rezolvă problema în um, nuclear din um, arsenalului nuclear iranian. Ne putem aștepta ca ambele țări să se ocupe de Nabucco și vreau să spun, de asemenea, folos folosindu-mă de privilegiul uh, diplomației parlamentare, l-am întrebat pe domnul Gelili, negociator șef în legătură cu problemele legate de înarmare nucleară și după mi am vorbit și cu domnul Safari și știm că există diverse condiții, embargo și așa mai departe, dar acum, din punct de vedere fizic, sunt disponibili 10 milioane de metri 6, 4 au fost comandați de Elveția și 6 rămân. Și am putea, ar putea să ne fie oferiți 9 în mod fizic. Deci 40 miliarde metri um, cubi. Na, și Nabucco este prevăzut pentru 31, apoi domnul Dogan vorbește cu conferința președinților și de câte ori avem întâlniri la vârf cu politicieni, parlamentari din Turcia, subiectul gazelor, furnizării, aprovizionării cu, cu gaze există, pentru că, așa cum s-a spus, s-a spus și colegul nostru, uh, de la Colegiul de Apărare NATO a spus, deci Turcia este uh, o chestiune, este un punct cheie. Am vorbit cu uh, domnul Van Fagă, Fogau, cu domnul Pottering. Acum câteva zile am vorbit în legătură cu uh, acest subiect al energiei securității securității energetice. Alte pot Alte posibilități există, chiar dacă sunt îndepărtate. Alternativa înseamnă o rută diferită și surse diferite. De ce este atât de important acest lucru? În primul rând, și suntem convinși că este vorba de o chestiune legată de politica externă, Domnul dr. Manacan a confirmat acest lucru. Nu este vorba de o, neapărat de o chestiune economică sau comercială, ci de politică externă care trebuie să fie tratată în acest context. În conformitate cu ce se spune în strategia de stat energetică a Rusiei, apoi, în al doilea rând, implicațiile, după cum am văzut, legate de insecuritate afectează milioane de cetățeni și foarte multe ramuri industriale. Noi reprezentăm aici, ca și parlamentari europeni, interesele cetățenilor europeni. Această chestiune a securității energetice a atins un asemenea nivel încât nu mai poate să fie abordată în spatele ușilor închise și prin um, dimensiuni bilaterale sau economice. Ne apropiem de alegeri parlamentare și peste um, 3-4 luni, toată lumea de aici va trebui să răspundă în fața alegătorilor. Ce ați făcut pentru a ne asigura că casele, apartamentele noastre sunt calde? Ce ați făcut pentru ca locurile noastre de muncă din diferite sectoare industriale există? Ce ați făcut ca să nu ne mai confruntăm cu asemenea criză în viitor sau cu alt asemenea situații uh, de criză cum e cea din Bulgaria. Există suficientă solidaritate aici în Uniunea Europeană, așa cum a spus uh, domnul Sabatil. Trebuie să existe multe instrumente uh, la îndemână. Toate aceste chestiuni arată importanța acestei, acestor chestiuni orizontale Dumneavoastră, ca parlamentar, ați fost pionieri în acest domeniu. Și dacă iar la începutul uh, lunii ianuarie s-a spus că Parlamentul European a intervenit în bloc, ceea ce a făcut ca instituțiile să intre europene să înceapă un proces de negociere cu Rusia, Gazprom, Ucraina, Naftogaz și așa mai departe. Îi dau acum cuvântul în continuare domnului Pașcu. Aveți cuvântul. Um. Mulțumesc foarte mult. Cred că știți și sper că ceea ce s-a întâmplat în iarna aceasta ne-a determinat să privim cu toată seriozitatea asupra acestei situații. Ultima dată am făcut-o, dar nu am demonstrat voința politică pentru a implementa concluziile la care am ajuns. Acum concluziile sunt aproape aceleași, dar într-un anume sens, poate sunt chiar mai importante prin consecințele lor. Și eu cred că știți foarte bine că asta nu este doar o chestiune de politică externă, este o chestiune de importanță strategică este marele joc geostrategic pentru următorii 50 de ani de aici înainte. Și dacă nu vom reuși să abordăm lucrurile ca atare, atunci uh, vom uh, rata o concluzie importantă a acestui joc mondial cresc interdependențele între noi, pentru că eh, există fenomenul de mondializare, iar noi vom constata că, din nefericire, devenim tot mai dependenți de sursele de petrol și de gaze naturale și nu uh, devenim mai independenți. Iar această dependență, uh, într-un anume fel, este legată și de fenomenul exploatării. Așa trebuie să privim lucrurile. Problema principală va fi ca noi toți să găsim o soluție din păcate, resursele sunt localizate în zone volatile, în zone de risc și, din nefericire, nu putem să deplasăm resursele de această volatilitate. Deci, singura soluție va fi să tratăm această volatilitate a acestor zone pentru ca ele să devină stabile. Iar abordarea pe care trebuie să o avem va fi fie una individuală, fie o abordare comună pentru clipa de față, mai degrabă constatăm că dominante sunt abordările individuale, iar acest lucru nu este bun, pentru că asta se reflectă în faptul că există o rezistență în a crea o piață unitară în domeniul energetic, iar unii dintre noi, poate jumătate dintre noi, rămân în continuare prizonieri uh, ai uh, uh, conflictelor dintre Rusia și Ucraina în clipa de față. Deci aceasta este o consecință directă în rezistența care a existat la noi de a crea o piață internă energetică în Uniunea Europeană. Rusia joacă și ea un joc strategic, pentru că Rusia dorește să se repoziționeze uh, în uh, acest mediu uh, post-război. Uh, și Uh, noi nu trebuie să condamnăm Rusia pentru că dorește să uh, își consolideze o poziție mai bună decât cea pe care a avut-o până acum. Deci trebuie să uh, ținem seama în legătură de, cu proiectul cu Nabucco și din perspectiva României. Noi de la bun început am uh, văzut South Stream ca fiind o variantă competitoare a uh, conductei Nabucco. Nu este o problemă de câți bani reușim să strângem pentru a finanța proiectul South Stream. Este clar că este o problemă politică, strategică. South Stream este o uh, fenomen care concurează Nabucco încercând să înnăbușe proiectul Nabucco. Și noi trebuie să creăm și South Stream și în același timp să încercăm să finanțăm ambele proiecte și eu cred că dumneavoastră știți că, că Rusia nu are niciun fel de ezitări în a produce suferințe celor care au încercat să se adapteze sau să se opună uh, proiectelor rusești. Pentru că își va urma interesele egoiste, interesele naționale. Mulțumesc domnului Pascu, domnul Oneșchevici, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să uh, insist puțin și să continui ceea ce a spus domnul Pascu și aș dori să vă întreb de ce uh, ne târâim picioarele în ce privește proiectul uh, Nabucco? Ne mișcăm într-un cerc vicios, avem sentimentul că nimic nu se întâmplă în legătură cu proiectul Nabucco. Se pare că finanțatorii potențiali ai proiectului uh, uh, Nabucco uh, sunt într-un fel uh, împinși de Rusia pentru a semna un contract pe termen lung cu uh, Gazpromul. Uh, noi am mai spus-o în diversele noastre rezoluții că Uniunea Europeană ar trebui să uh, se angajeze uh, cu anumite uh, sume, așa cum s-a întâmplat cu proiectul Galileo, pentru că Nabucco este un proiect strategic. Aș dori să vă atrag atenția asupra următoarelor elemente. Problema cu care ne confruntăm vis-a-vis -vis de Rusia nu este doar că Gazpromul este, uh, are această uh, poziție de monopol, este singurul producător de gaze naturale și în același timp controlează mai multe conducte. Și același lucru se întâmplă și cu petrolul. Este o singură conductă în Rusia care nu este proprietatea uh, monopolului de stat. Și uh, este vorba de acea conductă CPC în momentul în care conductele nu vor mai fi controlate de către Gazprom și nu vor mai fi în felul acesta via Gazprom controlate de statul rus, atunci situația ar putea să se schimbe. Și dacă ne-am imagina o situație um, în care uh, să nu existe control asupra statului rus, cred că situația pentru noi va fi mai bună. Iar LNG, tehnologia LNG a fost deja uh, dezvoltată. Eu cred că ar trebui să o și valorificăm și în felul acesta să uh, existe și o furnizare de gaz lichefiat ar fi uh, mai atractivă formula decât conducta sau stream. Mulțumesc, domnul Opsec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru discuții foarte informative, foarte importante. Aș dori să menționez o perspectivă pe termen lung legată de Polul Nord. Știți că gheața se și calota se, se topește și por, Polul Nord va fi lipsit de gheață, să spunem, în 5 ani se spune că există rezerve enorme de gaz și petrol sub Polul Nord, Groenlanda este un partener în încercarea de a dezvolta acolo resursele existente. Apoi gazul lichid sau lichefiat ar putea fi transportate acolo spre noi. Resursele se crede acum că sunt enorme și cu siguranță există o luptă între Danemarca, Rusia și Canada, care este proprietară și încercăm de pe partea daneză să facem ca Curtea Internațională de la Haga să rezolve problema. Să vedem dacă se va cădea, partenerii vor cădea de acord. Pe termen lung, ceea ce uh, s-a spus aici de câteva ori, aceasta poate fi văzută ca o alternativă, nu, că, nu neapărat alternativă, ci supliment pentru Uniunea Europeană, apoi în final. Dacă am fi avut interconexiuni interconectări electrice puternice, am fi fost într-o situație mult mai bună, dar nu le avem. De aceea acestea trebuie dezvoltate, cu atât mai mult cu cât ne îndreptăm către uh, situații dificile, deci avem nevoie de asemenea capacități pe plan mondial. Mulțumesc. Un comentariu. Uh, tocmai Uh, am, comandăm un studiu de experți cu privire la situația din, uh, de la, din Arctica. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor de până acum pentru informațiile extrem de importante pe care ne le-au furnizat. Cred însă că rezultatul prezentărilor este că era furnizărilor uh, line de gaze s-a terminat, iar gazul, gazele devin oricum din ce în ce mai costisitoare. Cred că vestea șocantă a fost legată de South Stream și legată, bineînțeles, fiind de, de greșelile politice pe care le-au făcut unele state, sperând să aibă furnizări de gaze ieftine prin uh, soluții, prin, uh, prin soluții alternative oferite de ruși. Cred că răspunderea va fi aici foarte importantă în viitorul apropiat și regimul autoritar și dictatorial de până acum ar trebui să devină mai puțin de încredere, iar gazul să nu mai fie folosit ca o armă politică. M-aș referi la ce a spus domnul Monaghan în legătură cu nevoia de întărire a uh, cooperării cu parteneri uh, de aceea, cu aceeași gândire, adică întărirea cooperării transatlantice, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de încredere. Al doilea cuvânt cheie este solidaritate, ce a subliniat uh, domnul Pașcu. Ne confruntăm așadar cu o dilemă a avea o abordare individuală, soluții pe termen scurt sau, strategi- sau soluții strategice luate împreună. Am două întrebări. În legătură cu eficiența cartei energetice și a protocolului, știm că în aceeași, uh, în aceeași cameră um, președintele Comisiei uh, de relații externe din Rusia ne-a spus acum un an că Rusia a semnat această carte energetică atunci când era slabă. Acum este gata să o renegocieze pentru că crede că îi favorizează pe consumatori și nu pe producători. A doua întrebare se referă la capacitatea prezentă a Rusiei de a produce suficiente gaze pentru că Statisticile arată că producția Gazprom a stagnat la același nivel timp de 8 ani, ceea ce ar putea fi văzut ca rezultat al politicizării, politizării acestei companii. Mulțumesc, domnule Severin. Dezbaterea va continua în limba engleză. Este o comunicare din partea șefei echipelor de interpreți. Noi vă mulțumim pentru atenție. To make a short, uh